Haideți să reîncepem reuniunea noastră, după cum vedeți, în această după amiază avem ordine de zi încărcată. Asta înseamnă că trebuie să respectăm strict timpul alocat, mai ales raportul Serracheani. Uh, sper că se va bucura de timpul necesar și de atenția necesară, dar vă rog să fiți disciplinați, să încercăm să respectăm uh, orarul dacă uh, ne-ați putea indica din timp că doriți să luați cuvântul, v-aș fi recunoscător astfel încât eu să pot uh, avea la dispoziție lista și să aloc uh, timpul necesar fiecăruia. Cu această rugăminte trec direct la raportul în chestiune, raportul doamnei Deborah Serachiani, Spațiu Feroviar Unic European. E vorba de un proiect de raport nu știu... Dacă va fi un subiect controversat sau nu, știu, dar oricum, doamnă Serachiani, aveți cuvântul. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, doresc să mulțumesc uh, pentru uh, bună activitate și bună colaborare tuturor cu colegilor, uh, raportor din umbră, secretariatul TRAN. Mulțumiri sincere pentru angajamentul lor și volumul de muncă prestat. Și cred că a fost o muncă foarte utilă. Bine, scopul acestei reformări este să creăm un model unic european care să uh, constea în a ne da reguli clare care să ducă la un spațiu feroviar unic european pentru a depăși uh, și a eliminat toate criticile care s-au născut din punerea în aplicare a primului pachet feroviar. Reformarea are ca obiect uh, uh, revizuirea primului pachet feroviar cu scopul de a nu de a alege din unul din modelele deja existente, ci de a încerca să creăm un al treilea model care să poată fi aplicat de toate statele membre pentru a atinge principalul obiectiv al pieței piețe unice și obiectivul de asemenea uh, important al uh, decarbonizării, ca să spun așa, a transporturilor, pentru că oricum uh, Comisia Europeană și-a asumat angajamentul de a investi în sistemul feroviar pentru că acesta să fie competitiv cu celelalte sisteme din Europa. Aspectele importante ale politicii feroviare în acest moment ar putea fi rezumate în cinci puncte. Finanțarea, Ehm, ehm, autoritatea de reprezentare, decuplarea între structură și operatorul de servicii, liberalizarea și armonizarea din punct de vedere tehnic. Sigur că nu toate aceste aspecte se regăsesc în raport, în reformare, ci aici ne-am ocupat de problema finanțării căilor ferate și de uh, autoritatea de reglementare. Am decis de să mă ocup de problema uh, decuplării, unbundling, așa un unbundling. Liberalizarea va face obiectul discuției doar în anul 2012, după cum ne-a spus comisarul în comunicarea pe care a emis-o. Sigur, ă, având în vedere că vorbim aici de o piață feroviară care deja e liberalizată în ce privește ă, circulația marfurilor din 2007 și în ce privește pasagerii cu circulație internațională din ianuarie 2010. Sunt convinsă că în sistemul feroviar e nevoie de reguli care să privească toate aceste, care să acopere toate aceste cinci aspecte. Repet că nu ne ocupăm de toate de această reformare, dar cred, de exemplu, că o, un un organism de reglementare puternic de unul singur nu poate asigura accesul nediscriminatoriu la o piață liberalizată. De asta cred că un sistem liberalizat, fără decuplare, va rămâne va rămâne un sistem discriminatoriu. De asemenea, consider că un sistem fără decuplare și fără liberalizare nu poate funcționa. De asemenea, n-ar putea funcționa un sistem care să nu se bucure de o proprie finanțare, una clară și transparentă. De asemenea, va fi necesar să intervenim și în ce privește armonizarea din punct de vedere tehnic. Altfel nu va fi posibil să uh, desfășurăm uh, operațiunea veroviare. Astfel încât, după cum am mai spus, în reformare mă ocup de uh, detalii reglementare, de finanțare și de unbundling, de decupare, ținând cont și de discuțiile viitoare din Comisia de Transporturi și de, în Parlamentul European. Plec deci de la unul din punctele cele mai importante ale reformării acest organism uh, de reglementare Uh, amendamentele de la 73 la 88. În acest caz, uh, eu susțin abordarea Comisiei pentru, a, pentru mai mare independență și mai multe putere ale autorității de reglementare națională, deci o autoritate eficientă la nivel național, dar care să fie capabilă uh, să ajungă la un grad suficient de coordonare și integrare între diversele autorități naționale ca să poată fi util ca instrument de control al aplicării regulilor uh, pieței feroviare. În acest sens, am depus uh, anumite amendamente ca normele privind această autoritate de reglementare să fie mai transparente și clare și ca să-i consolidăm competențele și uh, puterile acestui, uh, acestei uh, autorizații. De exemplu, amendamentul 75 privitor la acordarea licenței sau amendamentul uh, privitor la uh, amendamentul 73 privitor la capacitatea de organizare necesară și am încercat să clarific și procesul de luare de decizii în amendamentul 80. Sigur că am trebuit să, ar trebui să consolidăm și dimensiunea europeană a controlului. Controlul care poate fi efectuat de această autoritate de reglementare, desigur, și unele amendamente se referă la înființarea unei rețele europene a autorităților de reglementare care mai apoi ar trebui să formeze baza pentru această, acest, această autoritate unică de reglementare europeană. Sigur că e vorba de o directivă, o propunere de directivă, deci o, o, o asemenea, un asemenea organism nu poate fi prevăzut în reformare. De la amendamentul 88 am crezut că e bine, după consultările cu colegii, am crezut că e oportun să mă refer la angajamentul Comisiei de a înființa acest organism al Autorității de Reglementare Europeană, ulterior, desigur. Alt punct important uh, de care ne-am ocupat se referă la problema finanțării și a costurilor. Uh, e un fapt că uh, investițiile în sectorul feroviar sunt destul de neînsemnate și mai ales la nivel de infrastructură reprezintă una din principalele probleme ale dezvoltării sectorului Angajamentul Comisiei în acest sens este unul foarte serios și puternic. Uh, Comisia dorește să pună în aplicare uh, piața feroviară europeană, inclusiv pentru ca aceasta să fie mai competitivă fa- uh, față de alte sisteme de transport. De-a lungul timpului, multe state membre nu au finanțat așa cum se cuvine rețelele, ci au acordat prioritate finanțării infrastructurilor rutiere. Astfel încât, în acest sens, eu susțin propunerea Comisiei ca din contractul multianual să facem o procedură standard ca să formalizăm finanțarea din partea statelor membre. În acest sens, am considerat că e bine să uh, lungim uh, durata acordului de la 5 ani la 7 ani, 5 ani uh, cum prevedea Comisia. Asta pentru ca planificarea pentru sector uh, să fie mai fiabilă. În ce privește modularea costurilor uh, infrastructurii, pe baza performanței trenurilor, am considerat că internalizarea costurilor externe trebuie să fie coordonată cu celelalte mijloace de transport pentru a crea condiții echitabile de competiție intermodală, concurență intermodală. Deci am propus să uh, punem accentul pe acest punct, mai ales în a face legătură între transportul feroviar cu transportul rutier și să introducem un bonus uh, pentru mai multe stimulente investi- în investiții, un sistem de stimulente care să sprijine uh, modernizarea uh, rețelei, pentru că e mai puțin uh, costisitoare decât uh, unele măsuri uh, cu finalitatea în a modifica infrastructura. Asta nu înseamnă sarcini financiare suplimentare pentru uh, infrastructură, cum se prevede în amendamentul 72 am mai uh, propus un sistem uh, așa numit bonus-malus ca să încurajăm uh, folosirea trenurilor care să fie dotate de ETCS, sistemul, sistemul de control al trenurilor și care Sigur, să nu însemnă, să însemnă sarcină suplimentară pentru gestionarea administratorul infrastructurii. Acest sistem bonus-malus e prevăzut la amendamentul 76. ar trebui să acordăm și mai multe stimulente acestor trenuri dotate cu sistemul european de control electronic al trenurilor, amendamentul 127. Ce privește actele delegate, Comisia spune că 9 din 12 acte delegate pot fi modificate prin acest instrument al actelor delegate și după o serie de consultări uh, am hotărât și eu să-mi exprim preocuparea Uh, că acest lucru ar putea fi, avea o, un efect excesiv asupra propunerii de directivă, așa încât am depus o serie de amendamente prin care intenționez ca unele din aceste chestiuni să apară în procedura legislativă, mai ales anexa 2, 3, 5, 7 și 8. Alte amendamente transferă o parte a anexelor în textul legislativ cu o mai bună specificare a mandatului. Sunt alte amendamente care apoi țin cont de modificările intervenite prin tratatul de Lisabona asupra actelor delegate. Mai este și problema mai controversată a previziunilor conținute în uh, reformare uh, referitoare la decuplarea, separarea între infrastructură și operatorul de servicii. Vorbim aici de amendamentele de la 17 la 28. Na, e Eh, una previsione. Cred că această prevedere trebuie să figureze în eh, reformare. Aici eh, am prevăzut o decuplare în interiorul sistemului de transporturilor feroviare. Sigur că din punctul meu de vedere acesta reprezintă un pas necesar pentru a putea vorbi în 2012 de liberalizare și de deschiderea pieței. Eu cred că pentru a atinge obiectivul deschiderii pieței, modelul uh, decuplării poate garanta existența unui sistem care altfel riscă să faciliteze doar uh, un operator puternic, poziția operatorului puternic care să domine piața utilizând infrastructurile existente. Astfel s-ar bloca uh, apariția pe piață a noi operatori de transport, mai ales din țările vecine, astfel încât ar putea avea un efect negativ asupra concurenței limitând, cred eu, inclusiv uh, dezvoltarea pieței și a operațiunilor transnaționale. După cum ai spus, gândindu-ne că deja mm, s-a liberalizat piața de mărfuri și a transportului internațional de pasaj, pasageri. Nu cred că trebuie să accept, așteptăm ca piața, piețele naționale să fie deschise, ci cred că normele pre, previziunile, uh, prevederile, mă scuzați, reformării ajută la o mai mare deschidere a pieței. Deci am propus o serie de reguli care să clarifice la articolul 7 legătura între operatorul feroviar, administratorul și administratorul de infrastructuri, separându-i în ce privește controlul, interesele și dreptul de a uh, se exercita. Sigur că se prevede și o perioadă de tranziție uh, pe, aici am uh, introdus uh, multe norme și reguli care să ofere garanții în ce privește mobilitatea și personalul, în ce privește clauzele sociale și, desigur, condițiile de siguranță și sănătate. Închei cu o altă prevedere importantă, cea privitoare la așa numitele servicii esențiale, pentru că și aici există o discriminare în ce privește accesul la piață, care poate fi cauzată de serviciile feroviare, întreținerea trenurile, gările, Comisia propune uh, separării, uh, separarea serviciilor de întreprinderea feroviară uh, și pentru a ajuta intrarea pe piață a noi operatori. Deci eu susțin obiectivul Comisiei ca numai operatorii serviciilor să poată atrage Eh, clienți, pentru toți operatorii de transport. Deci am propus câteva amendamente la articolul 13, pentru că sunt și doar puține amendamente, pentru că sunt în favoarea propunerii comisiei, care dorește o mai mare clarific, claritate. Deci amendamentele mele doresc doar o mai mare clarificare, claritate în propunerea comisiei. Astea ar fi punctele principale ale documentului. Sigur că stau la dispoziție dacă mai doriți alte clarificări și detalii. Mulțumesc! Thank Vă mulțumesc, doamna Aș dori să trec acum prin lista vorbitorilor pe care o am acum. Am raportorii din umbră, domnul Kun, domnul Tremosa, domnul Zila, apoi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 Am pe toată lumea? Da, Isabel, și tu ești pe listă, dacă ești acum. Mai este și altcineva pe care nu l-am menționat în această listă, dorește să ia cuvântul. Vorbiți acum sau plăceți pentru totdeauna? Pentru că acum voi face și repartizarea timpului. Așadar, 5 minute pentru raportorii din umbră și restul au la dispoziție 3 minute. Acum, 5 minute are la dispoziție domnul Kun din partea grupului PPE. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc și domnului raportor, doamna Serachiani, care în ultimul timp a realizat foarte mult, a uh, inițiat un proces de consultare perpetu, uh, am discutat foarte mult cu dânsa și uh, acest lucru este foarte, a fost foarte important. Desigur ne-am pus împreună întrebarea uh, după ce primul pachet feroviar, feroviar prin intermediul a, a fost uh, a intrat în vigoare, de ce a avut atât de puțin uh, succes? Aceasta este cea mai importantă întrebare. De ce statele membre au ignorat acest uh, sector atât de important um, al transporturilor mărfurilor, mai ales uh, ferovier. Dacă este să ascultăm ceea ce se discută în Consiliu, nu este deloc îmbucurător. Este foarte important să ajungem la compromisuri reale pentru că doar dacă avem o foarte mare majoritate în Parlament, abia atunci vom avea o poziție pe care vom putea uh, apăra în fața Consiliului. În ceea ce privește finanțarea, un punct foarte, uh, foarte esențial, trebuie să există investiții în uh, interoperabilitate transfrontalieră în uh, cadrul procesului de consultare, în ultimele săptămâni, în cadrul uh, discuțiilor uh, deschise, am văzut că nu există, nu, nu există nu există asem- dorință de a merge în această direcție de finanțare și acest lucru era valabil atât pentru ideea de decuplare cât și pentru modelul de holding. Deci ar trebui să avem o poziție foarte clară și să spunem că doar modelul de infrastructură hotărăște dacă vom ajunge la o liberalizare a acestui sector. Și cred că, din acest punct de vedere, grupul nostru politic deja merge în direcția în care susține o competiție între cele două domenii. Însă, pentru acest lucru trebuie să existe o condiție esențială. Trebuie să existe transparență. Transparența este alfa și omega. Trebuie să uh, se știe foarte clar ce aparține de infrastructură și ce aparține de partea de operații. Ajungem, desigur, și la calcularea costurilor, care trebuie să fie din nou transparentă. Toți operatorii din Europa trebuie să beneficieze de aceleași uh, condiții care trebuie să fie egale. și cine trebuie să ia această decizie? Autoritatea de reglementare. Și această autoritate de, de reglementare trebuie să aibă o structură în toate statele membre ale Uniunii Europene unde există servicii de uh, transport feroviar, o structură care să fie uh, asemănătoare, pornind de la personal până la organigramă și organizație. Trebuie să existe niște competențe foarte clare pentru această autoritate. Um, dacă un proiect este respins, acest lucru trebuie argumentat foarte clar pe baza unor criterii care să fie cele transparente. Un alt punct foarte important este următorul. Dacă este să ne uităm la uh, folosirea rețelelor, și a infrastructurii. De, deseori ambele domenii țin de autoritatea statală și trebuie să vedem ce fluxuri financiare există între cele două domenii. Abia în, moment, în momentul în care această situație este transparentă, vom putea ajunge la rezultate foarte clare. Un alt punct foarte important se referă la, la servicii Cred că vom, uh, trebuie să ajungem în situația în care se fac uh, liste aici în piața Luxemburg dacă uh, persoanele sunt pentru decuplare sau sunt împotriva decuplării, însă nu aceasta este întrebarea cea mai importantă. Cea mai importantă întrebare este cum putem să deschidem piața și dacă dorim acest lucru nu trebuie să uităm de uh, servicii nu trebuie să ne legăm aici în mod uh, concret de, de cifre, ci trebuie să găsim un, un model care să funcționeze. M-am referit și la aspectul legat de interoperabilitate și sunt convins că vom găsi un model care va funcționa și vom găsi și soluții de compromis în care ambele sisteme vor funcționa și care să asigure uh, uh, ambele sisteme vor funcționa și uh, transportul de mărfuri va fi uh, mai ușor și transportul pasagerilor va fi mult mai ușor um, de la Londra până la Roma și așa mai departe. Vă mulțumesc, domnule Kun, ați depășit puțin uh, timpul, dar nu foarte mult. Doamna Tremolsa, nume, domnul Tremolsa, numele liberalilor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc în primul rând doamnei raportor pentru munca pe care a depus-o. Doresc să mulțumesc și echipei uh, dumneei și echipei mele, asistenților mei, pentru uh, ce au făcut ei. În primul rând, în ceea ce privește acest aspect de decuplare, în acest moment noi nu ne dorim o decuplare completă, așa cum este situația acum. După cum am spus deja, după părerea mea nu există nicio corelare uh, uh clară între competiție și această decuplare. Cred că în ceea ce privește eficiența, ar fi bine să așteptăm um, decizia Curții Europene de Justiție. Putem să includem un, consi- un considerent în care să facem referire la uh, această jurisprudență. Cu toate acestea, suntem pregătiți să discutăm o dependență mai mare a operatorilor infrastructurilor. De exemplu, membrii Consiliului de Administrație a unei, acestai, a unei asemenea holding nu ar trebui să fie în același timp membrii în Consiliul care se ocupă de aspectele financiare. În ceea ce privește deschiderea pieței, vom accepta anumite propuneri în sensul uh, deschiderii pieței pentru transportul de pasageri am sugera ca la amendamentul 9 să adăugăm următorul lucru. Departamentul de reglementare a Comisiei uh, Europene ar trebui să sprijine autoritățile de reglementare naționale în sensul uh, sprijinirii unei piețe deschise europene. Ar trebui să creăm un, uh, o organizație de reglementare în cadrul, Uniun, în cadrul uh, Comisiei Europene care să supervizeze aceste autorități și am putea face acest lucru modificând amendamentul 80 al raportarei. Aceast, acest uh, departament din cadrul comisiei ar trebui să intre, să intervină în momentul în care um, în care autoritățile naționale nu iau niciun fel de acțiune și cu cât mai independent este acest uh, departament, cu atât uh, va funcționa sistemul mai bine și uh, independența se poate asigura și prin uh, asigurarea personalului și a finanțării uh, suficientă. Și astfel am putea să modificăm amendamentul 45 care să permită o variabilitate mai mare în ceea ce privește uh, finanțarea acestui personal. Și pentru a clarifica crearea acestui departament Apoi am sugera ca la articolul 56 și 57 să adăugăm următorul lucru. Autoritățile naționale care nu respectă uh, termenele limite ar trebui să fie responsabile în fața uh, Comisiei Europene. La amendamentul 55 nu ne dorim o acoperire maximă. În ceea ce privește um, amendamentul 74, uh, am, ne dorim ca parlamentele naționale să fie uh, să aibă prerogative foarte clare pentru a uh, respecta uh, um, situația statele membre. La amendamentul 88 am dorit să mergem mai departe. Comisia Europeană, până la sfârșitul anului 2012, ar trebui să facă o propunere concretă. În plus, anul viitor uh, va fi revizuită Agenția Feroviară Europeană și Comisia Europeană trebuie să vină o, cu o propunere în, des, în sensul deschiderii pieței de transport a, pasa, a pasagerilor. În ceea ce privește uh, nivelul uh, uh, minim de serviciu în, cad, în cazul uh, grevelor, considerăm că o grevă dintr-o anumită țară nu trebuie să uh, blocheze traficul în în uh, Europa. La amendamentele 118-120 uh, nu dorim ca uh, costurile legate de crește și de grădinițe să fie luate în, în calcul. Cotele de piață 100, 121. Nu dorim să ștergem propunerea Comisiei. Spre, recunoaștem faptul că nu toate segmentele de piață sunt relevante pentru statele membre, însă avem nevoie de un nivel minim de transparență pentru operatori la nivel european și autoritatea de reglementare ar putea interveni nu înainte, ci uh, ex post. Apoi, articolul 66, în ceea ce privește punerea în aplicare a reformării. Înțeleg că Consiliul și-ar, și dori 2 ani pentru punerea în aplicare a acestei directive. Unele state membre cer 3 sau 5 ani, lucru care pentru noi nu este inacceptabil. Parlamentul ar dori să ceară un an. Vă mulțumesc, domnule Tremosa. Domnul Kramer, din partea verzilor, 5 minute. Ich bedanke mich äh, für den Bericht. Și eu doresc să mulțumesc pentru acest raport. Uh, cred că dezbaterea aceasta este mult mai concretă decât cea din trecut, însă sunt dezamăcit de un, de un uh, punct. Am spus din trecut că ne dorim un sistem feroviar, unitar în Europa cu un acces uh, unitar și cu dis, uh, condiții care să nu discrimineze. Uh, care este însă conflictul principal în Europa în acest moment? Nu, problema nu se leagă de această de- decuplare. Există state în care lucrurile sunt decuplate, dar uh, ceea ce ne dorim noi este să existe un sistem cu condiții uh, onestă pentru uh, toată lumea. Deci nu înțeleg de ce discutați uh, atât de mult în acest uh, de, atât de mult de decuplare. Pentru că vedem că în state în care există această decuplare, situația nu s-a modificat, pur și simplu pentru că există alți factori uh, foarte importanți de care nu am ținut uh, seama. Și în ultima, la ultimele discuții am ajuns să înțelegem care este, care este, care este rolul autorităților de uh, reglementare. În statele în care uh, această autoritate de, de reglementare este independentă și uh, sistemul este deschis. Deci nu pot să înțeleg de ce Comisia în uh, patru săptămâni uh, se vorbește de uh, deschiderea pieții în principiu. Ar trebui să se, să se vorbească de în orice caz, deci de primirea unor uh, cote sau nu. Datorită faptului că lucrurile nu uh, au mers așa cum trebuie, au au durat până la urmă 2 ani de zile până când s-a primit un uh, răspuns. În, alte, în unele uh, state, de exemplu, nu s-a primit niciun fel de răspuns, deși s-a completat chestionarul respectiv. De aceea spun că în, uh, după patru săptămâni trebuie obligatoriu uh, primit un, uh, un răspuns și nu în principiu. Dacă ne dorim ca tot mai multe mărfuri să fie transportate pe șină și nu pe șosele, trebuie să putem lua decizii cât mai repede, deoarece operatorii au nevoie de timp pentru a-și pregăti investițiile în acest sens. De aceea, autoritatea de reglementare este organismul cel mai uh, important și deciziile cât mai rapide în cadrul acestor autorități sunt foarte importante. Apoi, transparența este foarte importantă în ceea ce privește uh, costurile și investițiile. Avem nevoie de, uh, cadru, de un cadru adecvat. Nu nu putem accepta o situație în care prețurile din Berlin să fie de două ori mai mari decât cele din Hamburg și acolo din Hamburg de două ori mai mari decât prețurile din zona uh, Rinului. Folosirea infrastructurii este de asemenea foarte importantă și această infrastructură trebuie să fie pusă la dispoziție și concurenței. După părerea mea, este foarte bine că în ceea ce privește prețurile um, traselor se ține cont de, de diferențele de mediu și de poluarea uh, fonică și după părerea mea un procent de 5% este prea mic pentru a asigura, pentru a merge în direcția cea bună sistemul de uh, urmărire a trenurilor. Se pune întrebarea dacă acesta într-adevăr uh, funcționează în acest moment, deoarece el concurează cu alte sisteme uh, existente și în anumite zone acest sistem pur și simplu nu poate funcționa. Și va trebui să găsim o soluție din acest punct de vedere. Uh, și aud faptul că toate căile ferate din Europa atrag atenția asupra faptului că există această problemă și ce face Comisia? Spune că va da un răspuns în trei ani. Deci Comisia nu a înțeles cât de important este acest sistem. Trebuie să luăm o decizie cât mai rapid, nu mai putem amâna la nesfârșit. Din păcate nu pot uh, vorbi mai mult, însă în ceea ce privește asigurările, mă întreb de ce există acest uh, plafon de 100 de uh, milioane de euro. Ce se întâmplă în cazurile în care trebuie plătite 200 sau 300 de milioane de euro? Eu chiar nu înțeleg această situație. Știu în cazul unei asigurări că există un plafon minim, dar nu un plafon maxim. Doar dacă avem un asemenea sistem, doar atunci vom avea un sistem feroviar care nu uh, discriminează pe nimeni și care funcționează în, în interesul uh, pasagerilor. Ar trebui să avem un asemenea sistem și pentru acest lucru avem nevoie de autoritate uh, strictă. Vă mulțumesc, domnul Zila. Kungs, es arī gribētu sākt ar, ar to, ka es gribētu izteikt paldies. Aș dori și eu să îi mulțumesc doamnei raportor pentru această activitate foarte grea pe care a desfășurat-o. Pentru că, așa cum spuneam, presupune foarte multă muncă. sau uh, s-a discutat despre foarte multe chestiuni aici, dar aș vrea să mă refer la asigurări, amendamentul 55. Uh, Dumneavoastră presupuneți acolo sume minime și maxime. Dar vise, visiem situācijām, jo viena situācija talis eh, esenci. Această propunere cred că nu, nu respectă deloc realitatea. Nu putem să folosim aceeași măsură pe care să o aplicăm în toate uh, situațiile. Dacă în uh, Letonia, de exemplu, există, există un, uh, un tren mic care circulă 35 de kilometri de două ori pe zi, nu poți să pui aceleași condiții cu în altă țară. Apoi, la articolele 30, 32 și uh, până la 33, plățile legate de infrastructură. Inițial, Uh, am fost de acord că în anumite state uh, să se bucure de o situație specială, de exemplu țările baltice și cele nordice, deoarece există o uh, distanță diferită între șină, între șină. Ele sunt orientate față de situația din uh, Rusia, de exemplu. Mi-am modificat poziția uh, din acest punct de, de, de vedere, însă anumite lucruri cred că ar trebui să le uh, păstrăm. Uh, în ceea ce, de exemplu, în ceea ce privește principiile de finanțare. Aceste plăți uh, de infrastructură ar trebui să fie simplificate, principiile de plată ar trebui să fie reduse de la 3 la 2. În primul rând, trebuie să fie conforme cu piața și, în al doilea rând, aceste plăți uh, de infrastructură nu ar trebui să fie mai mici decât Uh, suma care trebuie să fie investită în, infra, în infrastructură. Acum, în ceea ce privește autoritățile de supraveghere, de reglementare, și eu sunt în totalitate de acord că aceste autorități de reglementare trebuie să fie consolidate în toate statele membre. Nu pot să vă spun care ar fi modelul ideal din acest punct de vedere, însă Dacă avem o instituție uh, în care cele 27 de autorități naționale colaborează, trebuie să ne asigurăm că vom merge în, în această direcție. Nu știu însă, uh, nu cred că va fi posibil însă să creăm o agenție uh, complet nouă la nivel european. Acum, la articolul 42, cred că Uh, drepturile autorităților de reglementare merg puțin prea departe. Se spune de dreptul uh, acestor autorități de a participa la ședințele organizate de operatorii infrastructurii, unde se iau uh, decizii concrete. După părerea mea, acest lucru merge totuși puțin prea departe Așadar, astăzi pot să vă spun că o să cer sau am dorit să cer doamnei raportor să caute uh, compromisuri, mai multe compromisuri pentru că această decuplare nu, nu, nu trebuie să se întâmple 100% în forma actuală. Vă mulțumesc. Uh, Doamnă raportor, Raportul dumneavoastră uh, este, după părerea mea, um, pe linia comisiei. Trebuie să mergem în direcția privatizării și dereglementării. Am impresia, de fapt, că în, uh, că în anii trecuți nu s-a privatizat și nu s-a dereglementat suficient. Și eu nu sunt de acord cu raportul dumneavoastră o audiere organizată de grupul nostru politic la în data de 3 martie cu experți și cooperatori din acest sector ne-a arătat că uh, liberalizarea, privatizarea și uh, uh, dereglementarea care s-a întâmplat până acum a dus la înrăutățirea situației în uh, Suedia s-a manifestat un, un haos în, uh, în, în această iarnă, lucru care nu se întâmplase până acum. Știm și uh, accidentele feroviare de la Via, uh, Via Regio, din Marea Britanie și din Saxonia-Anhalt în motivarea oferită de doamna raportor, după părerea mea, um, lipsește un, uh, un aspect uh, esențial și este vorba de, uh, de serviciile, de lipsa serviciilor minime în cazul unor greve. Acest lucru limitează foarte mult drepturile angajaților în acest sistem. Dumneavoastră abordați uh, această problemă prin amendamentul 117 și noi am sprijini amendamentul 117. Serveciile minime în cazul unei greve cred că trebuie să fie scoase cu totul din această directivă. În ceea ce privește articolul 13, serviciile și dumneavoastră sunteți uh, de acord în totalitate aici cu abordarea comisiei. După părerea mea, este vorba de o lipsă de responsabilitate din partea dumneavoastră. Propunerile uh, înaintate duc la, uh, la distrugerea, de fapt, a sistemului feroviar și la relocarea acestor servicii. Se va ajunge la înrăutățirea condițiilor de muncă și la uh, neținerea cont de drepturile uh, celor care sunt activi în acest domeniu. În ceea ce privește actele delegate, eu nu prea înțeleg care este poziția uh, doamnei raportor. Eu, eu pot să spun în numele grupului nostru politic că respingem actele delegate în această formă. Uh, este vorba de uh, toate anexele care reprezintă nucleul sistemului uh, feroviar. Și uh, nu înțelegem de ce Comisia trebuie să aibă responsabilitatea completă aici. Astfel se ajungem, vom ajunge la uh, foarte mari probleme uh, politice. Controlul uh, parlamentar uh, va fi uh, îngreunat foarte mult dacă vom lua această hotărâre. După părerea mea, deciziile esențiale legate de sistemul feroviar trebuie să includă în continuare o supraveghere din partea Consiliului și din partea Parlamentului. Vă mulțumesc. Thank you. Mulțumesc, doamna Wells. Următorul vorbitor, trei minute, Domnul Imbras. Mulțumesc, domnule președinte. Susținem în principiu liberalizarea sectorului feroviar, dar am dorit să vă atragem atenția asupra unor trăsături specifice ale Lituaniei, care trebuie avute în vedere de exemplu, cartamentul care este mai lat decât în alte state europene ceea ce face greu integrarea feroviară a Lituaniei în sistemul european. 75% din tot uh, volumul uh, de transport feroviar se face, provine din transportul de marfă din țări terțe. Așa că nu ar fi înțelept să se aplice uh, taxe de infrastructură pentru operatorii din țările terțe, pentru că nu acoperă toate cheltuielile directorilor, administratorilor infrastructurii locale. și nu e corect să acoperim doar 35% din costurile pe care le suportă gestionarii uh, infrastructurii, adică guvernul lituanian ar trebui să acopere restul cheltuielilor. Taxele pentru infrastructură trebuie stabilite ținând cont de toate costurile operatorilor iar uh, țările terțe nu trebuie să subvenționeze transportul de marfă pe teritoriul lituanian. Așa încât propun ca în articolul 31, partea a treia, sau 31, partea 1, 32, partea 1, mă scuzați, să apare o indicație care să spună că taxele fixarea taxelor trebuie să țină cont de situația acelor țări cu ecartamentul mai mare decât celelalte țări europene. Putem discuta pe această temă. Mulțumesc. Domnul Groș, Trei minute. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să am o abordare mai globală în cadrul acestei dezbateri de astăzi. și PPE-ul va înainta prin intermediul raportorilor noastre, noștri din umbră amendamentele pe care le susținem. Dezbaterea de astăzi este însă foarte interesantă din uh, punctul meu de vedere, deoarece cred că avem de-a face cu două teme unde a existat uh, o acceptanță din partea Consiliului în trecut, dar unde nu există pregătit să pună în aplicare uh, lucrurile hotărâte la nivel european. Deci se pune um, fundamental întrebarea următoare. În ultima perioadă am ajuns la concluzia și tot vorbim de faptul că sistemul feroviar din Europa este unul important și singurii uh, care nu își doresc acest lucru sunt cei care um, controlează infrastructura și sunt cei care nu doresc să facă investițiile um, necesare în acest domeniu și nici uh, cei care iau legile în acest domeniu. Există o diferență între țările mari și țările mici și cred că această discuție ar trebui să fie să, să nu amestece uh, lucrurile cu um, domeniul serviciilor. Este adevărat faptul că în multe state um, serviciile uh, feroviare uh, au anumită legătură cu serviciile și există un conflict cu tema pe care o avem noi. Deci ar trebui să, să discutăm în mod deschis această temă, să nu discutăm despre protejarea diferitelor uh, statuturi și așa mai departe. Apoi, discutăm aici despre uh, fonduri financiare, fonduri financiare importante, publice, care uh, sunt investite în infrastructură, dar discutăm și de operatori de servicii care nu sunt activi în uh, sectorul feroviar. Știm că în multe uh, state există operatori de servicii care nu sunt activi doar în domeniul feroviar, dar și în alte sectoare. Așadar, uh, din acest punct de vedere, transparența în ceea ce privește fluxurile de fonduri este foarte importantă dintr-un domeniu în altul, pentru că nu ne putem permite ca în viitor fondurile publice să fie folosite pentru a cumpăra un uh, operator concurent sau pentru a avea, pentru a avea o operație într-un alt sector decât cel feroviar. Din acest punct de vedere, trebuie să înțelegem rolul autorității de reglementare. Și dacă această autoritate de reglementare nu, ave, nu va avea la dispoziție toate mijloacele necesare pentru a-și îndeplini sarcinile uh, concrete. Trebuie să înțelegem că uh, această autoritate de uh, reglementare are, va trebui să aibă niște uh, sarcini foarte uh, concrete. Nu trebuie să, să, să-i să-l îngropăm cu prea multe uh, cerințe, însă în același timp această autoritate de reglementare uh, Uh, nu trebuie să reprezinte doar o uh, cooperare a celor 27 de autorități uh, de reglementare, ci cred că în acest moment ar trebui să facem pasul următor în sensul unei autorități um, europene. Și cred că dacă vom accepta acest lucru, atunci vom putea continua cu toată seriozitatea să discutăm celelalte propuneri. Vă mulțumesc, domnule uh, Groș. Domnul drai 3 minute. Mulțumesc, aș dori să-i mulțumesc raportoarei pentru acest raport. Mi se pare că este un raport științific, foarte bun. Ce mă interesează în numele grupului meu este să știu cum se poate ca acest domeniu să devină mai competitiv față de cel rutier, care este un sistem mai sustenabil, mai durabil. Piața e un lucru, dar se pune și problema interoperabilității tehnice de care am vorbit și cred că i s-a acordat prea puțină atenție. Și apoi infrastructura, infrastructura și finanțarea infrastructurii și a serviciilor. Uh, funcționarea pieții se concentrează pe ideea de a preciza reglementările actuale. E foarte bine, dar astăzi nu ar trebui să pornim o discuție despre liberalizarea piețelor naționale, pentru că putem face acest lucru în viitor. Ce este esențial este ca reglementarea să se aplice ca autoritățile să poată interveni și uh, susțin cele spuse de raportoare, pentru că acesta ar fi minimum ca să putem să avem o rețea europeană, un sistem european. Sunt de acord cu colegul Groș, poate că trebuie să mergem ceva mai departe, să vedem dacă nu putem deja să lansăm un, un embrion uh, al unei noi, uh, unui nou, uh, unei noi agenții de reglementare europene pentru culoarele de transport definite. Trebuie să mai examinăm această propunere. Cât privește decuplarea, grupul nostru nu are deocamdată o poziție definitivă uh, pe această temă. Am luat act de propunerea făcută de raportoare. Vom examina această chestiune cu multă atenție, dar pe mine mă interesează ca această chestiune să funcționeze și să ajungem la o piață bună, funcțională, cinstită, cu o concurență cinstită în care să existe în viitor dezvoltarea sectorului feroviar. Știm foarte bine că există cazuri în care decuplarea a intervenit acolo unde nu există concurență și există și situația contrară, dar trebuie ca diversele elemente să funcționeze independent. Trebuie bine stabilite fluxurile financiare, trebuie bine limitate transparent, într-o manieră transparentă, fără a întârzia. Deci Parlamentul trebuie să încerce să aibă aici o poziție foarte clară, neunivocă și Vreau să mă refer și la aspectele sociale. Cred că este important să uh, clarifice pentru lucrători că acest regulament nu merge împotriva a ce doresc ei și mă bucur să văd că raportoarea a retras acel element care se refera la serviciu minim în caz de grevă. Pentru că la nivel financiar sigur că trebuie un angajament mai real uh, din partea acestui sector. Acest lucru trebuie fundamentat. Trebuie să revedem chestiunea costurilor directe pentru gestionarea infrastructurilor, pentru că, după părerea noastră, nu e bine definit. Trebuie, de asemenea, să analizăm uh, cu calculul taxelor, pentru că mi se pare că lucrul acesta variază foarte mult de la un stat la altul. Mă voi opri aici și cred că putem să revenim mai de, uh, viitor. Mulțumesc, doamna Meissner. Vă mulțumesc, domnule președinte, și eu doresc să mulțumesc doamnei raportor. Um, Dumnezeu a lucrat foarte bine și cred că a dat dovadă și de foarte mult curaj, pentru că s-a îndepărtat de propunerea comisiei. Și a fost clar că dacă veți face acest lucru, veți, veți pune accentul mai mult pe decuplare și apoi în ceea ce privește autoritate, autoritatea de reglementare, era clar că aici vor exista critici din partea Parlamentului. După uh, părerea mea, modificările aduse de dumneavoastră nu merg în direcția uh, necesară pentru a avea un acces uh, sporit la, la uh, sistemul feroviar și ne dorim ca acesta să fie mai competitiv. Ne dorim așadar existența acestui acces uh, universal pentru toți operatorii, pentru toți cei care doresc să transporte lucruri pe, pe șină și aici sunt uh, de acord cu colegul meu Cramer. Nu întotdeauna sunt de acord cu, cu colegul meu Kramer, însă poate acest lucru poate fi explicat de faptul că în uh, Germania există sistemul care uh, există, însă în acest caz, iată, suntem de acord în ceea ce privește cea mai bună modalitate de a ajunge la un uh, sistem feroviar unitar. După părerea noastră, există aspecte foarte pozitive în, în propunerea Comisiei. Decuplarea uh, reprezintă un aspect foarte important și aici trebuie să mergem mai, uh, mai departe, dar uh, lucrul cel mai important este faptul că avem nevoie de autoritate de reglementare care să fie foarte puternică. Trebuie să discutăm și despre taxe, deci există și alte aspecte care sunt importante, nu doar decuplarea. Și din acest punct de vedere aici trebuie să amendăm anumite lucruri. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Riche, trei minute. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori în primul rând să o felicit uh, pe doamna raportor cu multă sinceritate. Este un raport excelent, curajos și din punct de vedere tehnic este foarte solid. Este un document foarte complex nu mă voi referi la fiecare măsură în parte, pentru că nu e locul potrivit aici. Vreau să mă refer la câteva elemente generale, ținând cont de faptul că multe state membre ajung în fața Curții Europene de Justiție și că n-au ezitat să încalce tratatelor uh, în loc să aplice directivele, este evident că ele doresc să golească această reformulare de orice sens și orice conținut Așa că trebuie să ne gândim cum să ne gândim la eliminarea emisiilor de carbon, structura rețelelor europene, intermodalitatea, deschiderea pieței și așa mai departe. Care sunt mijloacele spre succes? Decuplarea infrastructurii de servicii, de transport Vreau să spun că nici o țară aproape nu a făcut acest lucru. Este unul din motivele pentru care e atât de greu să toată lumea se felicite că are un sistem național foarte bun și cu asta punct e nevoie de licențe solide, e nevoie de uh, accesul clar, justificat la infrastructură cu capacități de finanțare care să fie la înălțime. Trebuie să existe o politică clară de investiție a statelor membre uh, și de agenții de reglementare naționale plus cel european, pentru că altfel cum să facem arbitraj în conflictele internaționale? Trebuie ca Parlamentul să aplice toate modificările necesare. S-au făcut foarte multe în ceea ce privește actele delegate. E nevoie de o deschidere clară a piețelor pentru serviciul public și trebuie să ținem cont de statutul lucrătorilor și de drepturile pasagerilor. Toată lumea spune acest lucru, dar toată lumea încearcă cumva să găsească o soluție pentru propriile sale reprezentanțe naționale. Uh, sperăm că fiecare va fi la înălțimea angajamentelor asumate și că exigențele vor trece dincolo de egoismele naționale, pentru că altfel acest domeniu va rămâne în infern ani de zile de acum încolo. Mă scuzați că folosesc acest termen, dar cred că uh, domeniul feroviar nu va reuși să recupereze acest decalaj pe care îl are dacă nu intervenim. Este momentul să dovedim acest lucru. În ciuda curajului raportului doamnei Serachiani pe care îl susțin, sunt destul de pesimist pentru că am auzit lucruri care mă fac să fiu pesimist. Mulțumesc, domnul Lightfried. Trei minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă refer la trei lucruri. În primul rând, felicitări uh, raportoarei pentru munca foarte dificilă. Ajung acum la un punct cu care nu sunt uh, de acord cu dânsa. Este vorba de decuplare. După părerea mea, decuplarea nu este aspectul principal pe care trebuie să-l clarificăm. Există sisteme feroviare în Europa care funcționează foarte bine, în care nu există această decuplare. Există alte sisteme care nu funcționează deloc, dar care sunt decuplate. Deci nu acest, această decuplare este importantă. Ceea ce trebuie să facem este să avem un sistem care să funcționeze și aici uh, cel mai important lucru, după părerea mea, l-are autoritatea de reglementare. Al doilea, al, al doilea aspect Um, calcularea acestor costuri uh, de către comisie în răstim de trei ani. Foarte bine dacă se întâmplă acest lucru, atunci și în cadrul uh, transporturilor rutiere ar trebui să se întâmple la fel. Deci dacă uh, ne dorim o, o, un asemenea lucru, atunci trebuie să existe condiții egale pentru toată lumea, să existe aceleași condiții în sistemul de transport feroviar și în sistemul de transport rutier. Și nu credem că s-a dorit acest lucru, de fapt, până la urmă. Al treilea rând, când uh, mi se adresează diferiți, uh, diferite grupuri de vizitatori, când discut în Austria despre, când explic în Austria care este rolul comisiei, de, de fiecare dată spun că comisia este cea, este gardianul tratatelor. Ei bine, în această situație după Lisabona există mai multe atribuții în domeniul uh, social și mă întreb cum putem să luăm aceleași uh, asemenea uh, hotărâri legate de uh, reducerea drepturilor uh, legate de situația de gravă. Deci dacă acest lucru s-a dorit cu această propunere, cred că Comisia de fapt nu, nu își face treaba. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Lightfree. Domnule Stars, 3 minute. Dank u wel, voorzitter. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, de acord cu domnul Kun. Problema este deschiderea pieței, dar problema este să știm ce se întâmplă dacă avem nevoie de o legătură pentru a face să circule un tren și dacă aparține unei alte societăți de căi ferate deci Umacazul aparține unei alte societăți de căi ferate și dacă societatea respectivă este legată de compania care îl administrează. Pentru că societatea legată o să spună, o să aleg firma X, firma cu care am o legătură sau există alte posibilități, alte avantaje Există deci o serie întreagă de favoritisme dacă, pe care trebuie să le evităm cu orice preț. Cred că articolul 7.13 sunt esențiale. Trebuie să vedem lucrurile în perspectivă. Se vorbește despre atribuirea unor itinerare uh, feroviare, dar nu se spune exact cine ce trebuie să facă. Deci trebuie să impunem niște exigențe stricte ca administrator ai infrastructurii. Dacă există o legătură cu societatea de căi ferate, atunci trebuie să existe însă și independența pentru a evalua. Doamna Serachiani a stabilit o serie de condiții, dar mă gândesc și la politica de personal care este foarte importantă. Dacă nu ai o politică independentă de personal, depinzi de societatea mamă, care se ocupă de administrarea personalului, ceea ce poate să ducă la distorsiuni. Deci trebuie să revedem anexa 2 și anexa 3 și articolele care spun cum trebuie să se repartizeze serviciile, cine are putere și care este gradul de independență. Mi se pare absolut esențial. Bineînțeles, uh, am vorbit uh, despre licențe, atribuirea licențelor, dar nu foarte mult. Atribuirea se pune problema atribuirii licenței unei societăți de căi ferate, dar nu pentru materialul rulant. Uh, se protejează această chestiune în anumite țări. Uh, sigur, dacă vreți să circulați la noi, trebuie să vă examinăm în primul rând locomotivele și până facem lucrul ăsta se închide piața. Deci aș dori să vorbim despre lărgirea posibilităților pentru ca agenția de căi ferate să joace un rol foarte important trebuie să spunem ceva pentru, despre întărirea acestei agenții, pentru că agenția aceasta Uh, are, uh, se, se poate face același lucru și medicină poate să pună problema unei licențe europene. Ce este esențial este agenția de reglementare. Deci la propunerea comisiei trebuie să adăugăm ceva. Nu e rău ce să spun acolo, dar trebuie să adăugăm ceva. Și aici nu sunt de acord cu cele spuse. Nu trebuie ca agenția de reglementare să facă calcule, trebuie să le controleze ce administratorul infrastructurii trebuie să spună iată ce am calculat noi și apoi agenția de reglementare să le să controleze. Și încă un lucru, eu sunt în favoarea decuplării nu putem să avem uh, un sistem bun feroviar în Europa dacă nu există un sistem european cu societăți feroviare, independente. Însă este o discuție pentru anul viitor, după ce vom avea hotărârea Curții Europene de Justiție. Și nu ne putem pronunța acum. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnul Zazada, trei minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În timpul dezbaterilor și în timpul schimburilor de vederi, vreau să vă atrag atenția asupra unor chestiuni din document. Apoi, în primul rând, mă refer la modernizare. Comisia a, a indicat, n-a indicat niciun fel de surse de finanțare pentru modernizare. Uh, ceea ce poate duce la o concurență neloială între operatorii bogați și operatorii săraci, care nu vor putea să-și permită uh, cheltuielile necesare. Ceea ce înseamnă că acei operatori care își vor putea permite cheltuielile necesare pentru modernizare vor putea să aibă taxe mai mici pentru transportul de marfă. Articolul 4, 14. Cred că articolul 14 ar trebui să se refere la noi acorduri transfrontaliere, pentru că altfel ar fi o sarcină administrativă mult prea mare. Cred că procedura de a ajunge la un acord cu o țară terță ar putea să fie cam complicată dacă hotărâm că de fapt comisia trebuie să fie notificată în primul și în primul rând. O asemenea procedură poate fi lungă, care să aibă efecte adverse asupra eficienței transportului feroviar, mai ales în zona estică a continentului nostru. Și încă o chestiune, actele delegate. Domeniul de aplicare al acestor acte delegate în această directivă este destul de mare. Comisia își atribuie dreptul de a schimba orice amendament și toate amendamentele în același timp. Mulțumesc foarte mult, sper că nu am vorbit prea mult. Mulțumim foarte mult. Domnul trei minute. Mulțumesc, președinte. Într-adevăr, și eu aș dori să-i mulțumesc doamnei raportor pentru această activitate foarte complicată. Eu mă ocup de acest domeniu de foarte mulți ani și înțeleg foarte bine ce a făcut raportarea, pentru că trebuie să te gândești numai la chestiunile tehnice, dar și la cele financiare și la cele politice vorbind despre viitorul sistemului feroviar în Uniunea Europeană, în primul rând trebuie să ascultăm cu multă atenție care sunt diferențele dintre statele membre și să facem pași înainte treptat. Am vorbit cu mulți colegi din țările baltice și am înțeles din acest raport problema statelor baltice, pentru că realmente există acolo un ecartament diferit. Am vorbit aici despre deschiderea pieței. Sigur că ne interesează deschiderea pieței feroviare în țările baltice, dar trebuie să ținem seama de faptul că noi nu avem ecartament european și e foarte greu pentru noi să punem în aplicare acest nou ecartament. Am început să-l punem în aplicare din 2004, ca să nu mai vorbesc de infrastructură, de taxele de infrastructură. 34% nu, aici nu există subvenții. Și dacă adoptăm această propunere, am uh, subvenționa bugetul țărilor terțe, pentru că 75% din transportul de marfă vine din țări terțe și ar avea un impact uriaș asupra infrastructurii. Este, nu e ca și cum ar fi o altă conductă de gaze care uh, le obligă, obligă aceste țări atât economic cât și politic. Deci, fără a intra în alte detalii, aș dori să spun că aș dori să, să creeze un organism de reglementare feroviar la nivel european care să se ocupe de aceste diferențe între statele membre în ceea ce privește uh, regulile uh, de diferențele de cartament. Din câte știu, există trei tipuri de cartament în Spania, uh, în Lituania și Letonia sunt cele de tip rusesc, sunt altele diferite în zona montană. Deci cred că ar fi foarte bine dacă raportoarea ar asculta propunerile făcute de aceste state membre și s-ar acorda niște scutiri temporare pentru aceste țări, iar propunerea de liberalizare, eu cred că merge în propunerea corectă și cred că în viitor o vom susține. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnul Maișincovici, trei minute. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă rog să acordați o atenție specială ă, diferitelor state membre, mai ales problemei cartamentului, pentru că Polonia, Slovacia au ă, rețele regionale cu ecartament diferit datorită unor probleme tehnice Avem ecartamente diferite de la 1400 deci orice schimbare care ar merge prea departe ar fi grea pentru noi. În directivă se menționează o accelerare, dar și posibilitatea de opt-out pentru capitolele 2 și 3, ca și pentru alte capitole legate de infrastructura feroviară infrastructura regională în anumite ări se poate baza pe un alt sistem de cartament. Iar în ceea ce privește taxele pentru administrarea infrastructurii, pentru trenuri care au sisteme de monitorizare, aici taxele ar trebui scăzute pentru a-i motiva pe operatori Operatorii trebuie să fie motivați să-și dezvolte uh, propriile sisteme și propriile sisteme de gestiune. Se pune de asemenea problema dacă operatorii sunt licențiați sau nu. Operatorii trebuie să aibă acces și dacă ar fi acest, uh, dacă situația ar fi acea, ar trebui ca în directivă să apară un criteriu diferit uh, pe care ar trebui să l îndeplinească un asemenea operator. Mulțumesc, domnul Canciani. Mulțumesc. Și eu uh, felicit raportoarea și pe toți cei care au colaborat la redactarea acestui document. A fost un dosar foarte complicat. Titlul său, crearea unui spațiu feroviar european, trebuie să ne, face, să ne facă să ne gândim că noi trebuie să uh, facem un spațiu atractiv și competitiv uh, Asta în beneficiul pieței unice europene, sigur, cu specificitățile acestui sector. Eu mă voi referi aici la trei puncte. În primul rând, și foarte important, liberalizarea. Cred că cu această ocazie trebuie să eliminăm această lacună legislativă în domeniul european. Transportul de mărfuri a fost liberalizat, transportul de pasageri internațional de asemenea, dar uh, nu, cu nu prea mult succes. Acum trebuie să liberalizăm transportul național de pasageri. Uh, e vorba de 70-80% de IMM-uri implicate în acest sector. Foarte multe. Bun, în al doilea rând, uh, organismul de reglementare națională trebuie să fie unul puternic și independent independent atât față de uh, întreprinderi private cât și față de uh, uh, forțele politice. Raportarea a făcut uh, bine să uh, sublinieze rolul comisiei, deși rolul final trebuie să fie uh, cel jucat de un uh, organism european. Noi trebuie să garantăm accesul la serviciile esențiale a tuturor operatorilor, exemplu Uh, gările și uh, accesul la mărfuri, escalele pentru debarcare de mărfuri. Cred că în momentul în care se începe privatizarea sau uh, liberalizarea pieței, în primul rând trebuie să Eh, nu punem sub semnul întrebării eh, infrastructurile, chiar în momentul deschiderii spre piață a operatorului. Ăsta este un punct fundamental, nu poate fi văzut eh, ca o unică măsură pentru toate 28 de state membre. Am înțeles că există o posibilitate de a nu uniformiza peste tot, însă siguranța și durabilitatea economică a pieței trebuie garantate și poate, probabil, pe viitor, cu intrarea uh, privaților pe piață, vom fi constrânși să creăm condiții pentru ca două societăți distincte și diferite să uh, opereze. Până rămâne aici uh, sectorul public, cel, protagonistul poate rămâne unitar, dar trebuie să ne pregătim pentru uh, o diferențiere atunci când va interveni și sectorul privat. Cred că vom fi obligat să, va obligat să facem acest lucru și decuplarea va fi indispensabilă. Mulțumesc, domnule Cancian. A depășit cu 5, eh, mai aveați 5 secunde. Acum, domnul Baș, 5, 3 minute. Da. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ca și antevorbitorii mei, și eu sunt eh, de părere că putem saluta eforturile eh, doamnei raportor. Noi ne dorim, noi avem același obiectiv, să avem un sistem uh, complet care să funcționeze pentru uh, pasageri și pentru a garanta locuri de muncă sigure și durabile. Și din acest, din acest motiv aș dori să o felicit pe doamna raportoare pentru introducerea în acest raport a condițiilor sociale referitoare la condițiile de muncă și de salariu. Îmi pare rău că se concentrează prea mult pe pe reglementare și pe uh, liberalizare. Intero- interoperabilitatea este foarte, foarte importantă, aliniarea condițiilor tehnice este de asemenea foarte importantă și finanțarea infrastructurii feroviare este uh, importantă, însă toate aceste aspecte, după părerea mea, nu sunt tratate în mod suficient. În ceea ce privește uh, autoritatea de reglementare, să nu facem al doilea pas înainte de a-l face uh, pe primul. Această, uh, această autoritate de reglementare trebuie să, să aibă anumite competențe foarte clare. În ceea ce privește serviciile, nu cred că trebuie să eliminăm anumiți operatori. După părerea mea, soluția propusă reprezintă, reprezintă de fapt o sarcină administrativă suplimentară. Um, situația favorizată adusă prin eh, interna, internalizarea costurilor um, va trebui să, externalizarea costurilor, cred că uh, trebuie să fim foarte atenți. Vom avea această discuție și în cadrul uh, eurovinietei, pentru că um, doar așa pot, pot fi, uh, pot fi, se poate ține seama așa cum trebuie de costuri. Acum, în ceea ce privește uh, decuplarea, spre deosebire de colegul Piquet, care a vorbit de egoismul statelor membre, uh, Doresc să spun că în, uh, în statele membre s-a realizat uh, o anumită restructurare în uh, ultimii ani și nu există un model care să funcționeze 100% corect. Unele întreprinderi pot fi restructurate, însă alte întreprinderi, dacă sunt restructurate, probabil vor dispărea de pe piață. Deci trebuie să ne asigurăm că nu va exista vreo uh, discriminare și doar așa vom putea trezi autoritățile de reglementare. Mulțumesc, domnul Herzog, 3 minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și eu doresc să profit de această ocazie pentru a-i mulțumi doamnei raportor pentru munca foarte bună. Știu cât de dificilă a fost această muncă și nu doresc să repet unele lucruri spuse deja. Aș dori să aduc aminte asupra trei puncte. De ce discutăm despre această uh, situație? Cred că este vina Comisiei care nu s-a asigurat că primul pachet feroviar a fost bine pus în aplicare. De aceea trebuie să discutăm acum această reformare și nu ar trebui să, să uităm acest lucru. Nu doresc să arăt cu degetul, să dau vina pe cineva anume, însă este foarte important ca în momentul în care se, se Uh, adoptă o lege, legea și legislația respectivă trebuie să fie pusă în aplicare. Un alt lucru este mult mai important pentru mine. De fapt, este vorba de două lucruri. Și haideți să discutăm despre aceste lucruri. În primul rând, amendamentul 36. Este vorba de uh, servicii. Din partea Comisiei, aici, uh, Comisia se referă la situația în care aceste servicii nu sunt folosite 2 ani, um, acestea pot fi uh, trecute la uh, leasing și, sau pot fi vândute și raportarea vorbește aici de o perioadă de un an. După părerea mea, este foarte important să ținem uh, cont nu doar de opțiunea de leasing, ci și de opțiunea de vânzare și de cumpărare. Uh, și în acest context uh, perioada de un an este o perioadă prea scurtă după, după părerea mea. Apoi există un alt aspect important, uh, amendamentul 54 articolul 21. Aici este vorba de uh, siguranță și de certificatul de certificarea siguranței în, în uh, domeniul feroviar și aș dori să atrag atenția că în acest domeniu trebuie să fim atenți asupra faptului că standardele de siguranță trebuie să fie cât mai înalte, pentru că au existat uh, accidente în uh, Europa cauzate de faptul că cauzate de persoane care uh, erau active în acest sector, deși nu puteau să scrie. Deci trebuie să ținem seama de acest lucru. Mulțumesc, doamna Țicău. Trei minute. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și o să o felicit pe doamna raportor pentru munca depusă. Este un raport uh, excelent. Aș vrea să atrag atenția asupra câtorva elemente pe care eu le consider importante. În primul rând, uh, mă refer la necesitatea de a investi continuu în infrastructura de cale ferată, în infrastructura feroviară. Uh, lipsa de investiții și chiar în unele țări unde a avut loc liberalizarea Uh, unul dintre efecte sau uh, din păcate i datorită crizei a fost acela că s a investit mai puin în întreinerea infrastructurii uh, feroviare acest lucru duce la scăderea calităii serviciilor de transport feroviar implicit la durate mai mari i deci pasagerii vor prefera alt mijloc um, altă modalitate de transport de asemenea, lipsa de investiții uh, duce la, reducerea de la reduceri de personal și uh, la un risc mai mare de accidente feroviare. Uh, de asemenea, cred că este important să ne asigurăm că condiiile de muncă i calitatea forei de muncă nu vor avea de suferit în urma procesului de liberalizare Uh, sunt uh, pentru o interoperabilitate reală uh, i vreau să ne asigurăm că nu va exista situaia în care un pasager vrând să meargă de la localitatea a la localitatea b să fie pus în faa unei situaii în care să nu poată cumpăra biletul din punctul a în punctul b decât din punctul a până într un punct intermediar c pentru că un operator prestează servicii doar pe acel segment i din acel segment să poată să cumpere un uh, alt bilet. deci cred că această interoperabilitate este absolut uh, necesară ultimul lucru pe care vreau să l subliniez uh, se referă la faptul că dei companiile feroviare au fost afectate de criza uh, economică i financiară uh, nu am văzut nicio aplicaie pentru utilizarea fondului european de ajustare la globalizare de către acestea i poate aici este o întrebare pe care o adresez în egală măsură colegilor comisiei dar i industriei sindicatelor practic care este situaia care va fi viitorul condiiilor de muncă în uh, domeniu uh, i deci uh, a forei de muncă. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Duran, trei minute. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și raportoarei pentru munca sa și pentru munca sa pe viitor, de asemenea. Am și eu câteva puncte de subliniat. În primul rând, uh, cum a spus colegul Kramer, spune și eu că virtuțile competiției, concurenței în sectorul feroviar trebuie relativizate, că nu, nu sunt un ideal absolut. Vedem că noi intrați uh, pe piață nu sunt prea numeroși, că au fost uh, de multe ori absorbiți, înghițiți de mari jucători. Și acolo unde a existat uh, succesul, acesta s-a întâmplat din motive multiple, dar și, deci și din alte motive. Deci trebuie să evităm un model unic decuplarea în sine nu e o garanție a eficacității, uh, separare verticală totală, cred că din potrivă, dacă vrem o piață unică, poate nu trebuie să avem un model unic. Din potrivă, o, o, un organism de reglementare puternic și independent care să răspundă întrebărilor care îi sunt puse. În al doilea rând, societățile din rețea trebuie să accepte ideea că există nevoie de integrare și nu doar de separare și atunci să uh, lucreze în mod pragmatic, serviciu cu serviciu și funcție cu funcție. Vedem cine sunt cei care trebuie decuplați și din contră cine sunt cei care trebuie integrați, ca apoi să evităm cheltuielile cu coordonare, după cum vedem în anumite societăți feroviare care au practicat decuplarea totală. În al treilea rând, serviciile. Cred că refuzarea unui nou client a unei societăți uh, feroviare când facturarea e importantă în infrastructură, uh, incapacitatea lor de a oferi infrastructura, bun, dar dacă unele societăți trebuie să se uh, pronunțe asupra disponibilității unor prestații pe care ele nu le oferă, mi se pare exagerat. Poate se merge prea departe în uh, poziția comisiei. În ce privește finanțarea și condițiile uh, financiare cu infrastructura, eu înțeleg că uh, Comisia a dorit să uh, implice, uh, fixeze anumite limite redevențelor care pot fi cerute uh, societăților și că știm că există un monopol acolo de facto la infrastructură, dar trebuie să, ca administratorii infrastructurilor trebuie să aibă mijloace suficiente ca să financeze dezvoltarea și întreținerea infrastructurii și să vedem, să impună măsuri dacă un stat membru nu e întotdeauna capabil să financeze infrastructura și costurile directe eh, facturabile în mm, virtutea propunerii Comisiei. În ultimul rând, eh, mi s-a spus că n-am asistat eu la toată dezbaterea, dar cred că s-a vorbit de problema dreptului la grevă. E o problemă care există și care dreptul la grevă trebuie respectat. Eu mă opun unui serviciu minim în caz de grevă. Eu, din contră, cred că în caz de greve anunțate, eh, acestea trebuie evitate și sper că vom uh, reuși să uh, lucrăm în mod pragmatic, uh, neideologic și să găsim echilibru necesar ca societățile europene să păstreze și destul la integrare, dar să poată și beneficia de o liberalizare reală. Mulțumesc. Acum reprezentantul Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Din păcate, mi-e teamă că îmi va cădea capul sub ghilotina timpului noastră strict, pentru că îmi va fi dificil să respect 3 sau 5 minute ca să am o reacție față de observațiile foarte interesante din cursul dezbaterii acestea. Da, sunt sigur că veți face tot ce veți putea, spune președintele. Da, uh, reamintesc, spune reprezentantul Comisiei, că prima responsabilitate a Comisiei e cea de a face un sistem funcționar care să, uh, feroviar care să funcționeze cât mai bine pe piața unică și în mod durabil și uh, bazându-ne pe cât posibil pe reglementarea actuală. Deci, am avut o abordare dublă. Pe de o parte, procedurile de infracțiune ca să, în caz de proastă aplicare a primului pachet de către statele membre. În al doilea rând, Uh, reformarea, propunerea de a codifica, a simplifica, a moderniza cadrul legislativ și uh, aici am propus câteva modificări punctuale pe trei direcții esențiale. Arhitectura financiară, accesul la servicii, rolul și puterile uh, organului de reglementare, organismului de reglementare. Comisia deja și-a exprimat poziția sa generală uh, în ce privește reformarea în două ocazii aici la Comisia Tran anterior, deci nu mă mai întorc asupra cele, celor spuse anterior, doar comentez anumite amendamentele doamnei Serracheani și sigur Comisia îi mulțumește raportoare pentru activitatea ei care a fost de mare calitate. Pot să spun că în general amendamentele uh, depuse sunt în spiritul propunerii Comisiei. Deci Comisia uh, uh, le întâmpină în mod favorabil. A spune că, în ce privește accesul la servicii, tarifarea, facturarea utilizării infrastructurii, deci regulile generale, uh, utilizarea ETCS pentru vagoanele mai, reduceri pentru vagoanele mai puțin zgomotoase. Suntem de acord, sigur, acum textele vor trebui revizuite în a doua lectură, dar în ce privește acest organism de reglementare, în primul rând a spune că există multe amendamente uh, care tend să reorganizeze uh, conținutul diverselor articole. Comisia nu consideră că ar fi vorba de uh, o măsură esențială. În al doilea rând, dar nici nu ne opunem acestor amendamente. În al doilea rând, coordonarea, cooperarea uh, organismelor de reglementare europene și până la urmă înființarea unei eventual, unui eventual organism de reglementare european. Cred că amendamentele de la 83 la 88 uh, merg în direcția corectă și reprezintă o măsură corectă. În situația pieței uh, feroviare actuale, nu putem să ne gândim de azi pe mâine să uh, înființăm un organism european unic de reglementare. Sigur, sunt, mă interesează și mă face curios propunerea domnului Tremosa, dar aici sper nu voi spune nu, voi spune doar că sper că autoritatea bugetară din care face parte Parlamentul ne va da fondurile pentru cei 50-100 de funcționari uh, suplimentari pe care va trebui să-i angajăm uh, pentru uh, această nouă sarcină. Tot în ce privește organismul de, și coordonarea între organismele de reglementare, aș spune că e important că de acum să ne gândim la o coordonare mai bună Uh, pentru coridoare, coridoarele de mărfuri. Aici recent Consiliul și Parlamentul au adoptat un regulament și de asemenea trebuie ca uh, organismele de reglementare să poată fi puse în condițiile de a verifica activitatea uh, la nivelul coordonării europene a administratorilor de infrastructură. În al treilea rând, Uh, tot în legătură cu organismul de reglementare, aici suntem nedumeriți, foarte nedumeriți. Cu atât mai nedumeriți după ce am auzit aici toate apelurile uh, care s-au, făcut în legătură cu nevoia de a avea un organism de reglementare puternic și eficient și independent care să poată lua în mod rapid hotărâri și să le și pună în practică. Amendamentul 82 dorește să introducă efectul suspensiv pentru apelurile în justiție împotriva deciziilor acestui organism de reglementare. Acesta, acestui, acestui amendament ne opunem net, pentru că dacă dorim o piață competitivă, după cum au spus mulți aici, mulți uh, deputați de aici, e nevoie ca deciziile organismului de reglementare să poată fi puse în practică imediat. În propunerea comisiei se prevede o moderare a acestei regule și se spune că atunci când există un risc de daune imediate, efectul suspensiv poate fi garantat, dar e o excepție și nu regula. Unii deputați din țările baltice și din Polonia au pus accentul pe problemul, problema legată de cartament și uh, infrastructură. Comisia înțelege foarte bine această problemă, însă vreau să spun că nu vedem că ar exista o legătură puternică între cartament și tarifarea utilizării infrastructurii. Noi dorim să spunem că Comisia e la curent cu problema, încercăm să găsim o soluție. Cred că există și obligația de a da mai multe explicații, desigur, că multe din aceste probleme ridicate de parlamentare din țările baltice, de fapt, sunt, de fapt, rezolvate prin textul actual. Da, sigur că sunt gata să vă dau mai multe informații în mod bilateral, dacă veți dori. În problema acordării licențelor și asigurărilor, aș vrea să vă atrag atenția asupra amendamentului 54, care solicită ca licența de operator feroviar care e un document eliberat pe baza unor criterii bine definite, anume onorabilitatea, capacitatea financiară și capacitatea tehnică, în plus să fie subordonată și certificatului de siguranță. Dar e clar că trebuie ambele documente, și licența și certificatul de siguranță pentru a opera, însă să subordoneze acordarea licenței, să condiționeze uh, aceasta de uh, obținerea anterioară a certificatului de siguranță, care are caracteristice specifice uh, în legătură cu rețeaua pe care se dorește a se opera, e o barieră la, în calea accesului pe piață. Multe societăți feroviare deja existente nu ar exista și nu ar fi putut să intre pe piață dacă această regulă ar fi fost deja introdusă în uh, legislația actuală. Deci Comisia se opune acestei dispoziții. Amendamentul 55 solicită o asigurare de 100 milioane de euro ca minim, uh, sumă minimă pe an în caz de incidente, accidente. În munca pregătitoare, Comisia, într-adevăr, a încercat să armonizeze nivelul uh, asigurării cerute de administratorii sau de, de societățile feroviare, dar a trebuit să ne predăm în fața caracterului foarte heterogen al situațiilor la nivel național. Totuși 100 de milioane de euro pe an ca sumă maximă, sigur, pe, în caz de accidente, ne pare foarte, o sumă foarte excesivă față de parametrii actuali. Deci există riscul ca această obligație de asigurare, pentru noi excesivă, să uh, constituie o altă barieră față de accesul pe piață. Aproape, aproape am încheiat, domnule președinte. Voi vorbi acum de decuplare și foarte pe scurt vă spun că decuplarea instituțională completă între administratorul de infrastructură și societatea feroviară pentru comisie nu vă ascundem acest lucru. E modul cel mai simplu ca să evităm une conflicte de interese și să asigurăm libera concurență. Da, primul pachet prevede alte opțiuni pe care le consideră la fel de legitime atunci când se aplică în mod corect, desigur. Conform filozofiei acestei reformări, noi nu dorim să aducem inovații în acest punct, însă Comisia a anunțat deja atât în comunicarea sa, care a însoțit propunerea de reformare, atât, cât și în Cartea Albă, pe care în 2012 uh, o, va, o va propune, cu un, că va propune o nouă articulare a relațiilor între administratorilor de infrastructură și uh, societatea feroviară și se poate ajunge până la separarea completă. Uh, ca să ajungem la acest rezultat și ca să ajungem la liberalizarea transportului național de pasageri, că și acest subiect a fost evocat aici de mai multe ori, e nevoie să aibă succes această reformare. Asta e condiția preliminară ca să putem face pasul următor. Problema grevei acum Aici uh, n-aș vrea să se creeze neînțelegeri. Comisia invită a nu, carica, a nu se caricaturiza propunerea asta, că nimeni nu pune la îndoială dreptul la grevă. Noi spunem doar în articolul care face obiectul unui amendament și care se referă la contractele pe termen lung că trebuie să existe reguli de administrare a infrastructurii în caz de evenimente care nu întrerup circulația. În caz de grevă, dacă legislația națională prevede acest lucru, se poate asigura și un serviciu minim. Deci dispoziția asta e foarte, are un caracter foarte general, deci lasă la latitudinea statului membru uh, de a lua decizia să, și să vadă până unde dorește să reglementeze, ace, să reglementeze acest domeniu. În ultimul rând vreau să mă refer la actele delegate. Acestea fac obiectul unei treimi din amendamentele depuse de doamna Serrachiani o treime din amendamente se referă la actele delegate. Aici tratatul spune foarte clar, articolul 290 vorbește de posibilitatea de a delega puteri către comisie atunci când e vorba de a modifica elemente neesențiale ale textului. Noi, în majoritatea cazurilor în care solicităm puterea de a adopta acte delegate, o facem din motivul că a transfera vechea comitologie cu control parlamentar în acte delegate. Deci e vorba de fosta comitologie cu control parlamentar, care se referea la modificări neesențiale ale textului. Deci uh, ne aflăm exact în aceeași situație ca în trecut. Sigur, sunt și cazuri noi în care solicităm acte delegate, însă acestea privesc elemente care și aici considerăm că nu sunt esențiale, cum ar fi liste, clauze, etc. A refuza sau restrânge uh, uh, sfera de aplicare a actelor delegate, cum face acest raport, uh, afectează eficacitatea textului, uh, împiedicând luarea unor decizii rapide în materie de, uh, materie de uh, administrare, gestionare. Comisia consideră că Parlamentul nu a trebuit să fie constrâns să aibă calitatea de codecident și să recurgă la procedura de codecizie în probleme tehnice de natură secundară uh, și astfel afectând eficiența și celeritatea problemelor și uh, intervențiilor în uh, piața și în serviciile feroviare. Mulțumesc! Thank you very much, Mr. Mulțumesc. Înainte de a da din nou cuvântul raportoare, dați-mi și mie voie să iau cuvântul. Doresc să încep cu punctul cheie, dreptul la grevă. Din câte știu eu, asta e un drept fundamental al omului. E clar. Cu condiția ca legea să spună exact uh, cum uh, face acest lucru, să reglementeze. Mie nu-mi place uh, ideea ca statul, statul membru să spună exact care este acel serviciu minim. Există unele state membre nu foarte departe de unde trăiesc eu, în care ar spune că 100% din servicii sunt în serviciu minim. Deci trebuie să fim foarte clari aici, în legătură cu drepturile omului, de a nu munci. Nu-mi place termenul dreptul la uh, grevă. Eu spun dreptul de a nu munci. Alt punct E interesant. Uh, când vezi discuțiile care au avut loc, uh, diviziunile politice dispar, văd că apar uh, diviziunile la nivel național sau între națiuni. Uh, ai putea și cu ochii închiși să ghicești țările din care provin cei care au vorbit, dacă vezi ce spun ei în legătură cu rolul căilor ferate. Dar văd că sunt niște puncte cheie. Cred că posibilitatea noilor veniți de a intra pe piață Uh, fără nicio piedică, cu un, pe picior de egalitate e esențială pentru uh, uh, căile ferate europene. Eu cred că de prea mult timp a existat o poziție dominantă a operatorilor care au blocat deschiderea uh, piețelor feroviare. De asemenea, interoperabilitatea uh, căilor ferate uh, este necesară ca rețeaua să fie competitivă. Uh, față de alte mijloace de transport. Dacă facem asta prin decuplare, bine, avem și exemple pozitive și negative. Am dorit decuplarea, cum a fost făcută în Marea Britanie, cu privatizarea, eu personal nu, pentru că a fost un adevărat dezastru. Uh, compania de infrastructură a dat faliment. Și statul, până la urmă, a avut mai mult de plătit uh, din banii contribuabililor pentru o rețea privatizată, între ghilimele, decât plăteau când era, între ghilimele, naționalizată. Deci n-aș uh, urma acest model, dar n-aș urma nici modelul care spune că infrastructura, operatorul de infrastructură e doar un fel de subsidiar al uh, operatorilor uh, feroviari giganți care există în unele țări. Trebuie să existe această independență și trebuie să existe această separare Acum, dacă o numim de cuplare sau dacă îi dăm alt nume, nu asta ar fi problema, dar e clar, pe o piață competitivă nu poate exista uh, un administrator de infrastructură care e în același birou plătit de, unul, de unii din cei care uh, uh, aparent sunt în competiție pe piața feroviară. Asta se întâmplă în unele state membre și e, asta e, aici vine importanța uh, organismului de reglementare. Uh, ar fi, tre, ar fi uh, această slujbă ar trebui făcută conform uh, regulilor sindicale, pentru că unii în unele țări nu sunt într-adevăr organisme de, de reglementare. Unele state membre trebuie să examineze foarte atent ce înțeleg ele prin organisme reglementare, când e clar că se cere uh, ca organismul de reglementare să fie independent, complet transparent, ca toată lumea să vadă exact ce se întâmplă și ca acest organism să reglementeze uh, căile ferate, nu să facă favorul unuia și altuia. Deci cred că aici important este uh, ce privește amendamentele, să uh, putem acționa așa încât să avansăm toată lumea spune că trebuie ca, aceste, ca um, căile ferate să fie un succes, dar nu subestimați uh, <laughs> posibilitatea uh, să avem nouă motive pentru ca să nu acționăm decât unul ca să acționăm. Trebuie să punem în mișcare cadru pentru ca uh, să existe un adevărat progres în căile ferate. Asta înseamnă, dragi colegi, că unii din noi trebuie să-și înghită mândria națională și să examineze căile ferate din perspectivă europeană mai mult decât dintr-o perspectivă îngustă națională. Doamnă Seracheani, dacă doriți să luați cuvântul în final. Da, mulțumesc, domnule președinte. Da, sigur, vreau să aduc unele clarificări, pentru că știu că nu am mult timp la dispoziție, dar vă spun că stau la dispoziția colegilor, sigur, vom reuși să avem întâlniri bilaterale, dar în primul rând doresc să mulțumesc lui Brian fără de care curajul acestui document uh, nu ar mai fi fost același. Deci vreau să-i mulțumesc că m-a, susținut întotdeauna. Sunt de acord cu domnul Kuhn când spune că transparența e cheia reformării. Transparența competențelor de administrare, a conturilor, a administrării infrastructurii, modelul transparenței trebuie urmat ca reformarea să fie utilă. Îmi dau și seama că Uh, mare parte din discuția noastră interesantă, pentru care mulțumesc tuturor colegilor că a fost o discuție foarte bogată. Deci, dar bogăția acestei discuții apare, se naște și din nevoia de a lua decizii importante la nivel politic, uh, care sunt apanajul Parlamentului. Și de aceea, apreciind uh, ce spunea domnul Tremoza, nu sunt de acord cu dânsul că spune că trebuie să așteptăm decizia curții. Eu cred că trebuie să ne asumăm propria responsabilitate să ne luăm propriile hotărâri politice. Știm că primul pachet uh, a dat greș, știm că trebuie să revizuim. Nu curtea trebuie să fie cea care să o facă, ci politic Parlamentul European trebuie să dea o interpretare corectă și să facă această reformare a pachetului. Eu nu cred că m-am ocupat atât de mult sau prea mult, după cum spuneau unii, de, de decuplare. Dacă priviți textul raportului, mai, mu- mai puțin de 10 articole se ocupă de, de, de cuplare, mai mult de 20 de reglementare și mai mult de 100 până la urmă se ocupă de sistemul feroviar. Deci cred că am păstrat uh, bine echilibru. Sigur că dacă ar fi existat o propunere clară uh, din partea comisiei care să ne spună exact ce înseamnă separarea, de exemplu, pentru că dintotdeauna inclusiv în uh, uh, Cartea Albă uh, a spus, uh, nu a explicat acest lucru, ar fi mai ușor din punct de vedere politic să găsim un acord în Parlament care și-a, uh, Parlament și-a asumat răspunderea politică să facă această clarificare în locul Comisiei. De asemenea, cred că e util să ținem cont de caracterul specific al anumitor state membre. Și asta m-am și angajat față de domnul Zile pentru țările baltice Repet că sunt dispusă să colaborez, să încercăm să găsim soluția cea mai bună pentru aceste țări care, într-adevăr, iată, prezintă aceste diferențe în legătură cu uh, ecartamentul. Bun, în ce privește acum asigurarea? Da, poate că există o problemă de traducere, dar ce se prevede la amendamentul 55 nu e maximul, ci minimul. Așadar, poate ar fi bine să controlăm dacă nu cumva e o problemă de traducere acolo, pentru că eu am înțeles din ce mi s-a solicitat că dumneavoastră ați înțeles că a fost suma maximă acolo prevăzută și să prevede minimul, dar minimumul este, suma minimă e prevăzută în text. Acum, în ce privește greva, nici eu nu sunt de acord cu propunerea inițială a Comisiei. Aici uh, am făcut o modificare, dar vreau să subliniez că în multe state naționale deja există dispoziții uh, referitoare la dreptul de grevă și că în unele cazuri sunt la nivel constituțional acestea. Și există și legi ordinare care se ocupă de serviciile publice esențiale. Deci e clar că să intervenim aici la reformare pe tema grevei uh, înseamnă să creăm probabil confuzii în legătură cu principiul necesității de a modifica uh, prevederea originală a Comisiei. Sunt de acord. Acum, în ce privește actele delegate, eu cred că Parlamentul trebuie să-și asume capacitatea politică de a lua hotărâri și, repet, că munca uh, de transformare a unor uh, probleme aflate în acte delegate în interiorul textului legislativ a fost făcut pentru a evita să uh, se producă ulterioare confuzii. Repet, această lectură care am vrut eu să apară în proiect și uh, notez dorința unor colegi de a consolida uh, aceast, acest organism reglementar. E un lucru important și sunt gata să accept orice sugestie constructivă, dar cred în ce privește organismul de reglementare european, în care cred și pentru care am prezentat amendamente, cred că într-adevăr există o problemă juridică să o introducem direct în propunerea de directivă pentru reformare ca propunere. În ce privește licen- acordarea licențelor, da, cred că e bine să găsim modul să ajungem la un fel de licență europeană. Cred că la reformare se poate prevedea un angajament politic în acest sens. Mă interesează și uh, cele sugerate uh, față de posibilitatea de a extinde, de a extinde deschiderea pieței și la uh, piața națională. Cred că e interesant acest lucru. Sigur că mulțumesc tuturor celor care uh, după cum spunea domnul Groș, uh, s-a ocupat de... Bine, de fapt eu n-am inventat nimic. Eu doar încerc să aplic propunerile făcute de acest par- Parlament al nostru dintotdeauna. Reamintesc tuturor că numai târziu de iunie 2010 Parlamentul nostru a adoptat cu mare majoritate o rezoluție care se referea la necesitatea de a deschide piața feroviară prin a, ă, decuplare și independența între infrastructură și operatorul serviciu. Deci eu nu inventez aici nimic, ci doar să concretizez angajamente deja asumate în trecut. Și mai ales încerc să uh, uh, preiau această provocare a unei piețe transparente, deschise, care să garanteze condiții de muncă, condiții sociale corecte, care să respecte mobilitatea lucrătorilor și tuturor, tuturor celor implicați în acest sector și cred că putem să uh, facem acest lucru dotându-ne de, dându-ne reguli clare. Sistemul uh, din Marea Britanie de care a vorbit Brian nu e sistemul pe care l-am luat ca punct de referință. Niciunul din sisteme, cred eu, nu trebuie să fie punct fix de referință. Noi construim aici o soluție alternativă a, a, care să țină cont de critici și de îmbunătățirile posibile pentru a îmbunătăți actualul sistem feroviar care să-l facem unic și european. Sigur, avem pentru asta nevoie să avem reguli clare, reguli de seara care să garanteze transparența, independența și capacitatea de control pe piața sistemului feroviar. Sigur, în ultimul rând mă voi referi la amendamentul 36. De ce am spus acolo că un an de zile? Pentru că Consiliul vrea să uh, ia de acolo doi ani. E posibilitatea de a ajungem la un acord asupra acestor doi ani, sunt de acord. E problema să vedem și ce exact, și ce vrem să vedem, să, ce trebuie să facem. Există o tentativă de a nu face nimic. Eu cred că trebuie să avem curajul politic să facem cât mai mult. Mulțumesc. Mulțumesc, doamne raportor. Um, știu că am depășit puțin timpul, însă este un subiect foarte important și am considerat că este foarte important ca toată lumea să vorbească Termenul uh, limită pentru depunerea uh, amendamentelor este 13 mai. Vom discuta în întâlnirea din iunie și uh, în septembrie vom, în, în septembrie vom ajunge în plenară. Mulțumesc, doamnei raportor. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, Eurovinieta. Raportor este domnul El Cadraui și este vorba de un raport pe marginea negocierilor dintre Consiliu și uh, Parlament. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am vești foarte bune pe care pot să vi le transmit pe baza mandatului pe care l-am primit din partea Comisiei TRAN în a, în a doua lectură și în colaborare cu raportorii din umbră am purtat trialogul ieri uh, seară și am ajuns la un punct comun această poziție comună, desigur, trebuie să fie confirmată în ședința plenară. Înțeleg, desigur, că nu toată lumea este 100% fericită cu acest acord, însă cred că uh, este vorba de un text de compromis care acum este, pe care primiți acum probabil. După părerea mea, uh, am ajuns la un echilibru foarte bun în cadrul acestui compromis mai ales în ceea ce uh, privește principiul poluatorul uh, plătește și în ceea ce privește împărtășirea concretă a costurilor. Nu reprezintă sfârșitul călătoriei, reprezintă doar un pas, un pas important, va mai dura puțin și anul următor vom uh, discuta uh, despre Eurovinieta pentru a realiza și mai multe progrese în această direcție. Care sunt uh, aspectele de conținut cele mai importante legate de acordul la care am ajuns ieri seară? Infra, taxele care există deja de infrastructură se păstrează în continuare și um, costurile externe uh, în ceea ce privește poluarea uh, aerului și poluarea fonică vor fi considerate. Uh, aceste costuri nu vor fi calculate în mod separat și sper că pentru acest lucru vom ajunge la. pentru că nu am fi avut o majoritate pentru acest lucru în Parlament, ci aceste costuri vor fi Um, calculată calculată printr-o uh, variare a uh, taxelor existente de infrastructură. Este vorba de 5 ore pe zi și uh, este vorba de un maxim de 170 la, 175% peste um, tariful mediu. Eu de fapt aș fi dorit să mergem puțin mai departe în ceea ce privește aceste 5 ore, deoarece în multe regiuni uh, um, aceas, aceste 5 uh, ore nu respectă, nu reflectă de fapt realitatea, însă nu am putut merge mai departe. Um, există anumite marje care pot fi aplicate din acest punct de vedere. prin uh, intermediul acestor marje putem să ținem seama și de uh, situațiile specifice pe anumite sectoare de drum. Comisiei îi se cere să elaboreze anumite linii directoare pentru utilizatori și astfel statele membre vor putea înțelege foarte clar care sunt uh, taxele și sumele respective Există și o posibilitate, așadar, de a exista un control foarte simplu și clar în ceea ce privește regiunile de deal și de munte, după părerea mea, cred că trebuie să existe um, aici o diferență în, făcută între camioane mai uh, curate care au uh, norme euro mai noi și camioanele mai vechi cu norme euro mai, mai vechi. Și cred că această diferenți, uh, diferențiere se poate, se poate face prin intermediul acestor uh, costuri externe, diferențiere între categoriile 1, 2, 0 până în anul 2013 și costurile externe ale pieței ar, ar trebui să fie uh, pregătită pentru proiectele TEN. Cea mai mare cerință a comisiei noastre fusese să avem un compromis, să ajungem la un compromis echilibrat. Statele membre au fost de acord ca, ca aceste venituri um, legate de infrastructură, de taxele pe infrastructură și costurile externe vor fi investite tocmai în îmbunătățirea în general a infrastructurii. Statele membre vor putea hotărâ unde anume vor merge aceste investiții, însă cel puțin 15% din, din aceste fonduri trebuie să fie, investi, să fie investite în rețeaua uh, um, ten, TNT. Acum, în ceea ce privește um, transparența, trebuie să există o transparență completă în ceea ce privește investirea acestor fonduri. Aici am înregistrat progrese foarte mari. Statele membre trebuie să prezintă în mod regulat uh, Uh, anumite rapoarte în care să spună cât de mari au fost veniturile în aceste taxe și unde sunt cheltuite aceste fonduri. Deci toate aceste date esențiale legate de, uh, legate de calcularea costurilor externe, de uh, taxele de infrastructură și de investiții și statele membre trebuie să explice foarte clar cum și-au îndeplinit uh, responsabilitățile și obligațiile pentru a se asigura că fondurile respective au fost investite în îmbunătățirea sistemului de transporturi. Interoperabilitatea a fost un alt punct uh, foarte important. Dorim să evităm că existența a 27 de sisteme diferite ne dorim ca șoferii de camioane să poată traversa întreg, întregul continent european fără a, a, a trebui să prezinte nenumărate rapoarte. Ne dorim un, o singură sau un singur set de prevederi uh, pentru întreaga Europa. um, sistemul uh, rețelei TNT rămâne neschimbat și autostrăzile la fel. Acestea nu se leagă în mod uh, direct de TNT sau în mod neapărat de TNT. În ceea ce privește, ele sunt legate mai degrabă de um, axele um, de transport. Aici am dorit să existe o mai mare flexibilitate. Uh, unii și-au dorit introducerea sistemului de la 12 tone, alții de la 3 tone și cred că trebuie să lăsăm posibilitatea statelor membre să înceapă uh, deja de la 12 tone. 3,5 um, tone este deja uh, în vigoare Însă dacă vom uh, introduce aceste 12 tone, poate o parte a traficului va fi mutat pe uh, drumuri secundare. Am lăsat acest lucru deschis pentru ca uh, statele membre care doresc să apeleze la această soluție să poată face acest lucru. Însă ei, aceste state membre trebuie să raporteze în această situație comisiei. Repet, nu este vorba de sfârșitul acestui uh, proces, este um, vorba de începutul internalizării costurilor externe și în anul uh, următor Comisia va trebui să se ocupe în continuare de această temă pentru a vedea cum, poate, cum, pot fi, uh, cum pot fi integrate și alte moduri de transport în acest sistem sau cum pot fi integrate și alte costuri uh, externe în ceea ce privește vehiculele grele de masă. însă, după cum am spus, acesta este o sarcină pentru următorii ani, pentru următorii patru ani și în uh, viitor, la, două, la fiecare 12 luni, se va uh, redacta un raport în ceea ce privește costurile externe care pot fi internalizate și, în plus, cât cât de departe pot fi alineate lucrurile cu alte moduri de transport. În ultimul rând, statele membre vor fi obligate să pună în aplicare aceste prevederi într-un mod sau altul și, după cum am spus, până când vom avea un, un regulament uh, final, Parlamentul și Consiliul vor lucra la redactarea unei uh, declarații care ar trebui să fie suficientă pentru a, pentru a uh, trece peste această perioadă de tranziție. Așadar, acesta este rezultatul. După părerea mea, putem și trebuie să sprijinim acest compromis și să ajungem la aceeași situație și uh, în plenară. Vă mulțumesc. Spune domnul președinte pentru această prezentare. Domnul Groș are la dispoziție 3 minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamna colegă Wortman Kohl se află în cadrul unui alt trilog, însă în numele uh, dumnei doresc să spun că mulțumim raportorului. Sincer, suntem uh, mulțumiți cu acest rezultat, deoarece nu, este, nu a fost deloc uh, ușor. Este vorba de un uh, dosar în care sunt implicate regiuni foarte sensibile, uh, țări mari, țări mici, uh, principiul internalizării, alocării concrete a fondurilor și așa mai departe. Um, pot să spun că am fi putut să nu obținem absolut nimic și totuși domnul raportor a realizat, a reușit să salveze multe lucruri. Ceea ce în urmă cu doi ani de zile părea să fie imposibil, devine dintr-o dată posibil. Și pentru noi erau, trei puncte erau importante. Interoperabilitatea, alocarea concretă a fondurilor și apoi în ceea ce privește uh, variațiile, acestea să nu fie prea mari, marjele să nu fie prea mari și cred că toate, uh, toate aceste puncte sunt acoperite. Poate nu atât de uh, bine cum și-ar fi dorit unii și alții. Interop, interop, interoperabilitatea pentru noi fusese un lucru uh, de la sine înțeles în ceea ce privește alocarea concretă a fondurilor, da, este un pas bun în direcția cea bună, nu este un pas foarte mare, însă poate să fie Uh, un, uh, un lucru foarte bun. În ceea ce privește Euro 3, comprom uh, compromisul găsit cred că a fost o soluție foarte bună și cred că ar fi fost păcat dacă în comparație cu ceea ce obținusem în anul 2008 am fi mers înapoi, după părerea mea 3,5% este bine, dar este bine să există și posibilitatea de 12 uh, tone. Ultima remarcă, uh, tabelele de corelare cred că nu trebuie să facem aici uh, un precedent, însă cu toate acestea trebuie să transmitem un mesaj clar um, Consiliului. Ne dorim o punere în aplicare concretă a celor uh, hotărâte, însă dacă este vorba de uh, modificări minore, nu ar trebui să ne, ne legăm de asemenea detalii pentru a uh, sabota um, asemenea negocieri și pentru a nu ajunge la un uh, rezultat concret. Deci este vorba de un compromis foarte bun și mulțumim tuturor celor care au participat la obținerea acestui compromis. Dirk, three minutes, please. Dank voorzitter. Mathieu heeft het zeer mooi gezegd. We zien... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mathieu spunea că este, a spus o propoziție foarte frumoasă în germană. și aș vrea să pun o întrebare raportorului, și anume, ce faceți în momentul în care Consiliul nu vrea să accepte o propoziție? Cum reușim noi să facem să treacă ce vrea Parlamentul? care sunt punctele slabe? Alocarea dedicată a sumelor nu este suficientă aglomerarea traficului, am cerut ca tot ceea ce provoacă un ambuteiaj să fie tratat la fel. Lucrul acesta nu se regăsește aici, deci sunt punctele slabe. Dar ce avem? avem ceva legat de alocarea dedicată a sunelor, sumelor. Consiliul nu vroia deloc acest lucru. Acum există un alineat care spune că statele membre ar trebui să facă acest lucru. Nu era ce vroiam, dar putem să începem discuțiile. Cel puțin știm care sunt sumele și care sunt măsurile care au fost luate cu banii respectivi. Deci în felul acesta putem să începem o discuție. Și încă ceva. Interoperabilitatea este esențială pentru aplicarea pe piața internă. Dacă nu, în statele membre ar apărea tendința de a exista sisteme diferite care să fie păstrate ca atare. Deci important era să se fixeze principiul. Dacă nu facem acest lucru, gândiți-vă ce s-ar întâmpla toate punctele care urmează, care se referă la Cartea Albă a Comisiei, nu ne-ar permite să facem pași înainte. N-am mai putea vorbi de internalizarea sau externalizarea costurilor pentru acest sector, pentru că nu am făcut uh, și pentru alte aplicații ale eurovinietei. Deci, repet, și am spus și ieri la tri- trialog, acesta este începutul discuției, iar în următorii zece ani, la fiecare doi trei ani va trebui să ne confruntăm cu asemenea discuții privind externalizarea acestor costuri pentru celelalte moduri de transport. Totuși, la nivelul grupului meu, uh, și am spus deja, domnule raportor, nu va fi ușor, însă voi încerca să apăr această poziție. Știu care sunt punctele slabe și știu care este importanța strategică a acestui text. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu e nimeni mai bine decât dumneavoastră nu se poate să îi convingă pe liberal. Domnul Lichtenberger. Nu, eu nu sunt atât de optimistă după acest trialog ca și dumneavoastră. Toți cei care așteptaseră ca transportul de morfuri pe străzi să înregistreze prim pași serioși în direcția durabilității vor fi dezamăgiți de acest raport. Deci, într-adevăr, am obținut ceva, însă nu foarte mult. Și dacă este să fim sinceri, îmbunătățirile față de situația anterioară nu sunt deloc importante. Și vina nu este a raportorului. Raportorul a încercat. Însă uh, explicația este următoarea. În Consiliu se manifestă interesele grupurilor de lobby. Guvernele au uh, interese uh, concrete în uh, acest sector și în apărarea privilegiilor acestui sector. Fiecare sau oricine dintre cei care este interesat de calitatea vieții celor care locuiesc, locuiesc lângă autostrăzi trebuie să înțeleagă situația. Um, vor trece pe acolo uh, camioane care sunt uh, foarte vechi. În ceea ce privește uh, reglementarea limitii, uh, limitei de uh, tonaj, există o presiune foarte puternică din partea Germaniei și de aceea aceste prevederi vor fi slăbite, vor fi diluate și trebuie să ajungem la concluzia că din acest punct de vedere, Consiliul, din, punct de vedere, din, punctul de, din punctul de vedere a obținerii unei politici durabile, nu face nimic altceva decât să frâneze lucrurile. Un lucru este clar, în această formă va fi foarte greu ca un stat să pună în uh, aplicare orice prevedere. Și astfel nu am, nu am obținut uh, deloc multe lucruri. Deci vor continua discuțiile, vor continua discuțiile contradictorii și trebuie să înțelegem faptul că oamenii vor fi foarte de- dezamăgiți. Um, este vorba de uh, dezamăgirea uh, legată de anunțarea venirii unui transport durabil dezamăgire legată de faptul că se va ține seama în cele din urmă de îngrijorările celor care locuiesc lângă asemenea artere de circulație. Și cine are vina, Consiliul este de vină și trebuie să dăm uh, să dăm și nume și adresele uh, celor care sunt uh, vinovați pentru această situație. Mulțumesc, domnul Zile, trei minute. Eh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să spun că grupul ECR este, poate, de fapt, poate fi mulțumit cu această soluție de compromis. După cum știți, noi nu am înaintat niciun fel de propunere proprie, deoarece știm cât de greu a fost să se ajungă la acest compromis. Știu foarte clar care va fi situația în uh, Consiliu și uh, dacă am ajunge la conciliare, probabil am fine lucruri. Deci mulțumim foarte mult, Said. Ai lucrat foarte bine și uh, cel puțin înainte nu se prevedea deloc această destinație uh, alocare a fondurilor, dar Consiliul a acceptat anumite compromisuri, deci, compromisuri, deci am realizat ceva totuși aici. În ceea ce privește eurovinieta, poluarea, poluarea fonică, aceste lucruri au rămas voluntare. Cred că nu este foarte rău acest lucru. Ceea ce uh, mă deranjează pe mine se referă la uh, plățile de uh, de uh, infrastructură care nu sunt uh, prevăzute pentru anumite uh, state, de exemplu, în cazul uh, Lituaniei, uh, Letoniei. Se transportă foarte multe bunuri uh, înspre Rusia, trecând, uh, uh, trecând prin țările noastre și acest lucru pur și simplu arată cât de slabă este, cât de, uh, cât de slab este guvernul nostru în încercarea stabilirii acestor taxe de infrastructură. Apoi, în ceea ce privește, uh, uh, în ceea ce privește acea acea situație este uh, valabilă și pentru plățile legate de poluarea fonică. Persoanele care trăiesc în în vecinătatea uh, acestor uh, artere sunt cele care uh, suferă până la urmă. Șoferii de tiruri au o au un, au un job foarte, foarte periculos. Dar, ok, cred că în general trebuie să-i mulțumesc uh, domnului raportor. Sí, gracias, Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să spun de la început că domnul raportor și-a îndeplinit obligațiunile. A înțeles foarte bine ce avea de făcut pentru că mandatul era să apere poziția majorității, orice s-ar întâmpla. Nici eu, nici țara mea nu aparținem majorității, suntem dizidenți. Așa că trebuie să spunem că suntem oarecum decepționați, însă trebuie să fim loiali. Facem un efort am trecut de la vot împotrivă la abținere. Am spus acest lucru la ultima reuniune a Comisiei de Transport. Înțelegem greutățile enorme cu care ne confruntăm, pentru că nu e vorba de o chestiune de lobby. E vorba de o următoare chestiune. Statele nu trebuie uh, să se rușineze să spună că au interese diferite în funcție de beneficiile lor sau nu. Nu se pune problema că ne opunem durabilității, se pune problema că cine plătește și cine încasează. E așa, e, lucrurile sunt simple. E foarte frumos să ții discursuri mari dar cred că în orice caz atât Consiliul cât și Parlamentul au făcut un efort de a ieși în întâmpinarea acestei probleme și că acordurile de la trialog sunt destul de echilibrate, echilibrate în măsura în care e posibil. O să analizăm cu multă atenție acest acord cred că nu se putea merge mai departe decât uh, atât. Cred că domnul El Cadraui a făcut foarte bine ce a făcut. Nu suntem mulțumiți de acest lucru, dar o să facem și noi un efort de înțelegere pentru că, deși suntem dizidenți, nu vrem să fim un obstacol în calea unui acord general în favoarea Uniunii Europene. Asta este poziția pe care o menținem și care uh, Uh, se va vedea foarte clar în plen. Vom încerca să studiem chestiunea respectivă și să vedem care sunt interesele țării mele și altor țări așa numite periferice, care nu sunt foarte de acord cu ideea ca euroarovinieta să fie remediul pe care l-a adus Don Quixote pentru toate alea pentru că de fapt nu este un panaceu. Încearcă să aducă niște soluții, dar vreau să spun că suntem unde suntem și va trebui să ne gândim pentru a ajunge unde am ajuns. Ne-am îndepărtat de poziția noastră. Mulțumesc, domnul Leichfried. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă refer la două lucruri. În primul rând, doresc să-l felicit din inimă pe domnul raportor pentru cele realizate, nu neapărat legat aici de conținut, aici putem discuta mai multe lucruri. Dar am, uh, eu sunt de mult timp în, uh, în uh, Parlament și susțin mutarea transportului greu pe principalele artere. artere. Trebuie să nu uităm despre ce este vorba până la urmă. Trebuie să înțelegem în uh, politica de transport că nici în Comisie, nici în cadrul Consiliului, nici în Parlamentul European nu există nu există o majoritate care să-și dorească într-adevăr mutarea transportului de mărfuri de pe străzi pe șină. Și din acest punct de vedere s-au realizat foarte multe uh, lucruri. Eu mi-aș dori să există mai mulți politicieni ca domnul de Grandes Pascual, care să fie curajos și să spune că lucrurile nu sunt chiar atât de bune, deoarece alte aspecte ar fi mai, uh, mai importante. Haideți să încetăm cu această uh, ipocrizie și să ne referim cu toată uh, sinceritatea la ceea ce credem. Nu ne dorim această mutare a transportului pentru că nu credem că este ideea cea mai bună. Astăzi am discutat că este uh, normal ca în cadrul unei societății feroviare costurile externe să fie plătite în trei ani și apoi discutăm că este bine că, doar, că în cazul tirurilor se plătește doar 10%. Ceva nu este în regulă cu discuția noastră pentru că înseamnă că uh, pur și simplu nu ne dorim această mutare a transportului de mărfuri grele pe șină. Și haideți să recunoaștem realitatea dacă aceasta este. Vă mulțumesc, doamna Meissner. Dacă puteți să vă limitați doar la două minute, ar fi foarte bine. Este un uh, coșmar al uh, președintelui, stimați colegi, când ne apropiem de sfârșitul dezbaterii și toată lumea dorește să ia cuvântul. Doamna Meissner, o să încerc să fiu foarte succintă. Cred că cel mai important lucru este că, într-adevăr, am, am uh, obținut puține uh, lucruri, însă domnul Cadraui a, și-a, a reușit să păstreze această portiță deschisă în ceea ce privește uh, internalizarea costurilor externe cu toții ne-am uh, dorit uh, mai mult în ceea ce privește alocarea fondurilor și aici am obținut foarte, foarte puține lucruri. Respect munca raportorului, păcat că nu am obținut mai mult, ce puțin este vorba de un mini pas. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Totuși, deși am cerut să iau cuvântul cam târziu, am cerut să iau cuvântul pentru un motiv anume. Și anume, subiectul mi se pare foarte interesant, îl cunosc foarte bine, am ascultat ce s-a spus aici despre obiectivele ambițioase ale sectorului, însă am impresia că toată lumea uită că transportul uh, înseamnă sute de mii de locuri de muncă ale unor oameni reali și asta înseamnă, eu știu, o greutate suplimentară pentru transportatori și uh, se pot transforma în uh, licențieri. Sectorul acesta este la limita profitabilității acum. Cunosc foarte bine sectorul, cum spuneam. Doamnă, dumneavoastră spuneați că tirurile sunt uh, vechi, sunt vechi pentru că nimeni nu-și permite să cumpere altele noi firmele respective abia reușesc să-și facă față cheltuielilor. Pur și simplu nu ne gândim la uh, sute de mii de alte persoane rămase fără locuri de muncă, ca și când oamenii ăștia ar avea banii uh, în buzunar și ar avea unde să investească. Nu, e vorba de acele sute de mii de oameni care și-ar pierde locul de muncă peste noapte. Sigur că putem să vorbim despre idealuri înalte, despre investiții în uh, eu știu, uh, opțiuni extra pentru mașini, oglinzi și așa mai departe, dar credeți-mă, eu știu foarte bine, transportatorii și firmele care Uh, au, greu, au uh, datorii de trei ani și care s-au străduit să-și mențină angajații, uh, aceștia sunt oameni adevărați. Mulțumesc foarte mult. Mă bucur că ați cerut cuvântul. În Germania se desfășoară o anchetă ca să vedem măsura în care contribuabilii susțin pe transportatori Ministerul și ministrul german a calculat că uh, de 60.000 de ori mai multe uh, daune sunt produse de tiruri decât o mașină obișnuită și costurile acestea sunt preluate de contribuabil. De ce menținem firmele respective? De ce le subvenționăm? Deși din punct de vedere ecologic produc cele mai multe daune. E o chestiune clară. În Polonia spuneați că, eu știu, drumurile sunt bune, creează locuri de muncă, dar nu cred că lucrurile sunt diferite. În, eh, din câte știu eu, în Polonia s-au pierdut foarte multe locuri de muncă, s-au închis eh, linii feroviare. De ce nu ați susținut transportul feroviar în Polonia, de exemplu? Când vă gândiți la Uh, acest lucru. Nici măcar nu se menționează așa ceva. Deci dacă se pierde o, uh, a, uh, un a, loc de muncă în transportul rutier, atunci toată lumea află ce se întâmplă aici. S-au pierdut foarte multe locuri de muncă, cum spuneam, ca să vedeți care este ordinul de mărime. E vorba de zeci de mii de locuri de muncă și dacă vreți să protejați locurile de muncă, nu trebuie să uitați să vă gândiți ce se întâmplă din punct de vedere ecologic și social. Mulțumesc foarte mult! Domnul Pascoarelli, s-ar putea să vorbim acum despre eurovinietă. Deci domnul Pascarelli, ar, comisia are ceva de adăugat? Foarte puțin, domnule președinte. Comisia se felicită pentru rezultatele obținute, îl felicită pe raportor, care a făcut o treabă excelentă este vorba de un text echilibrat, o sinteză între poziții divergente atât între statele membre cât și uh, la nivelul Parlamentului European. Este adevărat că textul este sub așteptările Comisiei, sub propunerea inițială a Comisiei, dar aș vrea să spun ceva și domnilor eurodeputați care și-au manifestat critica față de acest text pentru că paharul este mai mult de jumătate plin. Există afirmarea unor principii importante și anume că politica în transport la nivel european poate de acum încolo să-și internalizeze costurile externe este în uh, ideea cărții albe prezentată de comisie pentru că se va putea pune în aplicare acest principiu în toate modurile de transport. Apoi când ne gândim la dedicarea alocării sumelor, lucrurile pot fi mai ambițioase, mai detaliate decât am vrut noi, decât avem în textul din 2006. Există un articol întreg care se referă la regulile privind atribuirea sumelor Ideea este să se uh, atribuie 15% uh, în costurile externe, în taxele de drum, pe rețelele transeuropene și, de asemenea, obligația de transparență pentru statele membre. Fără uh, a ne amesteca în suveranitatea fiscală a statelor membre. Am văzut clar, Consiliul ține la acest lucru. Există totuși obligația de uh, informare publică, de informare a Comisiei și a tot celorlalte state membre. Da, a opiniei publice, în general, apropo de sumele obținute din taxele de drum și utilizarea sumelor echivalente în transport. Se acordă foarte multă atenție și detaliilor tehnice menționate deja de raportor. Comisia s-a angajat să uh, redacteze un manual privind variația tarifelor orare și tarifelor în momentele de ambuteiaj. Există de asemenea un pachet care se referă la încurajările pentru renoirea parcului auto și pentru scutirile Uh, apropo de mm, cumpărarea de noi vehicule, dar și pe penalizările pentru vehicule poluante, Există de asemenea obligația, obligația reală de a atribui cu scop pentru anumite dispoziții specifice uh, a sumelor. Aș dori de asemenea să vă reamintesc că este vorba de o activitate în plină desfășurare. Suntem ca Penelopa Uh, am început uh, în 93 uh, și am avut un raport în 2006, unul în 2008, o decizie în 2013 și o altă propunere legislativă. Deci este un sector în care nu avansăm repede, ci pas cu pas pentru că decizia politică este greu de luat. Dar continuăm să facem progrese. Uh, progresele realizate pe perioadă lungă trebuie bine văzute și nu trebuie să ne gândim numai la euroviniete. Sper, deci, că votul Parlamentului pe 8 iunie va fi pozitiv. Pentru că în felul acesta Parlamentul va deschide drumul pentru internalizarea costurilor externe în transportul rutier ca și în celelalte moduri de transport este de fapt dovada unei politici de transport durabile care păstrează mobilitatea, care reduce emisiile și consumul de energie. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Pascoarelli. Nu sunt de acord cu dumneavoastră că paharul este mai mult de jumătate plin. Accept că paharul nu e gol, uh, dar cred că este mai degrabă prin, uh, eu știu, cu un alcool tare decât cu bere. Eu cred că o, 1% din ceva e mai bun decât 100% din nimic și cred că asta este situația despre care vorbeam aici. Raportorul, vreți să reveniți?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 Eh, de rat. Sigur că doar cu sprijinul eh, majorității membrilor comisiei am reușit eh, cu echipa de negociatori să mișcăm lucrurile la nivelul Consiliului. Consiliul, la Consiliu nu exista o majoritate importantă și am văzut aici cât de dificil a fost în legătură cu alocarea resurselor. Doream să mai spun un cuvânt. Comisia spune că e mai mult decât au spus unii. Spune că 15% din venituri trebuie consacrate rețelor TNT. Eu nu pot decât să constat că asta e mai mult decât toate veniturile din uh, surse externe însumându-le, probabil că ajungem la aproape de 15%. Deci am putea argumenta că toate costurile, toate veniturile din surse externe vor fi atribuite rețelor uh, aceste tenti. Da, uh, față de situațiile anterioare, nicio alocare nu era pre- unde nicio uh, alocare nu era prevăzută, iată, lucrurile sunt îmbunătățite și trebuie să avem și o dezbatere națională, care ar fi foarte interesantă. În final, aș mai spune că ăsta este un pas în direcția corectă. Nu este un punct final, după cum știm cu toții, dar având în vedere contextul politic în care trebuie să ne desfășurăm activitatea, eu zic că este un rezultat foarte bun. Și încă o dată mulțumesc tuturor eh, celor care au colaborat eh, cu mine. Mulțumesc! Okay, I uh, Adaug și eu uh, mulțumiri la rândul meu raportorului și raportorilor din umbră, că știu că am muncit din greu. Mulțumim și personalului, secretariatului, pune președintele, Vanessa și Hannes. E ultimul lor dosar al Parlamentului European. Nu, pentru, doar pentru Comisia de Transport. Ei uh, se mută la Comisia ITRE Iată, ăsta e rezultatul dacă nu faci treaba bună la Parlament. Bă, le mulțumim pentru tot ce a făcut și reamintim membrilor uh, că se va vota uh, pe data de 7 uh, iunie, marți. Mulțumim tuturor că a fost un dosar foarte greu, negocierile au fost dure și mulțumim mai ales raportorului și celor din umbră. Mulțumesc. Acum, următorul punct, securitatea aeriană, schimb de opinii cu, cu comisia. Aș uh, invita pe domnul Reuter să vină alături de mine, pentru că uh, <laughs> astfel puteți să luați mai bine la țintă. Și apoi uh, să începem acest schimb de opinie. Da, sunt convins că va fi o discuție foarte animată. Great, thanks. Okay, so, Mr. Bon, domnule Reuter, ce aveți uh, să ne spuneți. Da, vă rog, dragi colegi, păstrați-vă calmul, da? Da, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, dați-mi voi să spun că e o plăcere să mă aflu azi aici, mai ales după uh, succesul negocierilor uh, pe Eurovinietă. Da, subiectul meu sigur că va fi unul mult mai dificil. Vreau să vă informez în legătură cu situația actuală, cu problema lichidelor la bord. Președintele, da, da, lăsați că mă ocup eu de disciplină. Da, uh, domnul Reuter, da, deci vă informez uh, în legătură cu ultimele evoluții pe problema lichidelor la bord. Aici uh, deja am mai avut ocazia și cred că majoritatea ați fost ținut la curent am, am avut discuția, uh, ocazia să discute două ore, acest subiect cu coordonatorii pe 3 mai și pe 10 mai. Da, uh, ideea a fost să revin aici, uh, mă rog, ca reprezentant al comisiei în fața uh, întregii comisii azi. În primul rând îmi cer scuze și cer scuze din, în numele vicepreședintelui Calas, mi-a spus ieri când am discutat cu dânsul că i-ar fi plăcut foarte mult să se afle azi aici în persoană, dar uh, din păcate în acest moment e ocupat cu o treabă pe care o aprecia și noastră foarte mult. Discută, discută în colegiu comisarilor uh, perspectivele uh, financiare multianuale. Din cauza asta nu a putut fi astăzi aici, așa că mi-a solicitat mie să-l înlocuiesc. Deci, care e situația în acest moment? Știți că uh, doar cu o zi înainte, data de 29 aprilie, Comisia a emis o recomandare către statele membre de a uh, amâna introducerea uh, eliminării controlelor uh, sau interdicției uh, lichidelor uh, uh cumpărate în regim de duty free în uh, țări terțe, în uh, pachete sigilate. De ce? Am făcut asta pentru că a fost foarte clar în, urmă, în ultimele două săptămâni înaintea sfârșitului lunii aprilie că un număr însemnat de state membre nu urmau să pună în aplicare uh, această măsură. La, acea, uh, la acel moment uh, era vorba de mai mult de jumătate din statele membre Iată, o situație care nu convine nimănui, pentru că ne-am amintit, vă amintiți că am discutat împreună faptul că Comisia ar trebui să își mențină fermitatea în legătură cu eliminarea acestor controle pentru lichide, pentru că am, zis, am crezut că doar câțiva se vor opune legea așa cum a fost ea votată, dar până la urmă am fost uh, silit să uh, ne confruntăm cu realitatea. Era vorba de vreo 15 state membre. Și în același timp, doar cu o zi înaintea presupusei, presupusei intrării în vigoare a legii, am avut o solicitare din partea Statelor Unite uh, pentru consultări în ce privește controlele de securitate cu, pentru lichidele care au fost importate din, lichidele importate din țări terțe. Deci, în numele domnului Calas, am luat legătură cu președintele dumneavoastră care a spus că pentru câteva zile sau săptămâni am putea poate să ne gândim la amânarea, a, a pune în aplicare acestei reguli, dar doar pentru câteva săptămâni. Și am încercat să vă ținem la curent cu situația. Deci, în acest moment, vă spun că, în primul rând, după notificarea din partea uh, Statelor Unite Uh, am invitat negociatorii din Statele Unite la Bruxelles imediat ca să vorbim despre măsurile suplimentare de securitate cerute de Statele Unite în ce privește această uh, relaxare a regulilor. Am făcut-o pe data de 4 mai. Din nefericire, discuțiile avute au dus ca pe 6 mai acordul la care dusesem acordul de principiu nu a fost acceptabil din, măsur, din uh, motive de securitate, așa cum ne-a spus Washingtonul, mai ales uh, din cauza situației de securitate ca urmare a morții lui Ben Laden. Așadar, pe data de 11 și 12 mai am discutat situația cu statele membre și din cele 9 state membre care erau gata să aplice această măsură a relaxării controlelor lichidelor înaintea sfârșitului lunii aprilie, se pare acum că doar două, trei doresc într-adevăr să o facă dacă trebuie să pună în, aplica- să, o, să pună în, în același timp în aplicare măsuri severe de control la zborurile transatlantice. Deci acum situația e dificilă. E o situație în care 24 până la 26 de state membre probabil că vor face uz de ce ați numit clauza let out, care permite fiecărui stat membru să pună în aplicare măsuri uh, mai stricte. sigur că am putea să vedem în realitate dacă e vorba într-adevăr de măsuri mai stricte cu 24 de state membre. Dar în principiu, dată fiind și situația de securitate actuală, ar fi o sarcină dificilă. Așadar, în cadrul comisiei, vicepreședintele Cala s-a ajuns la concluzia că probabil trebuie să uh, profităm cât mai mult dintr-o situație uh, proastă și să încercăm să uh, facem tot ce putem ca să pregătim mai bine scopul final, și anume abolirea, eliminarea controlelor la lichide. Noi doream să facem acest lucru până în 2013. Vă reamintesc. Așadar, ce v-am propune noi ar fi ca să continuăm cu schimbarea regulilor actuale, cu transformarea a ceea ce acum reprezintă obligație, obligația de uh, și, uh, mă scuzați, și să introducem uh, relaxarea regulilor în ce privește controlele lichidelor în regim duty-free din țări terțe, ca ăsta să devină un drept al statelor membre, nu o obligație, ci un drept de a proceda astfel, ca ei să poată alege dacă implementează sau nu măsura, nu trebuie să uh, prevaleze de principiul uh, măsurilor mai uh, stricte, ci pot aplica un regim mai relaxat și cei care doresc să o facă, cei care nu au zboruri transatlantice, cei care au făcut investiții în echipamente acum și doresc să le și pună în operare, cei care doresc să testeze aceste noi echipamente, au libertatea să o facă sau vor avea libertatea să o facă. Dar, în principiu, eliminarea totală a controlelor la lichide până în 2013 ar fi scopul final. Acum aștept să-mi spuneți dumneavoastră probabil, sau să mă întrebați că de unde știm că în 2013 situația nu va fi aceeași ca acum? Aici uh, aș răspunde că tot ce vă pot spune acum e că am învățat din uh, experiențele din trecut și tot ce putem face mai bine decât să avem o încredere oarbă, controlăm. Deci, în principiu, noi propunem să respectăm acest termen de 2013 și să înființăm rapid un grup de lucru cu participarea statelor membre, cu reprezentanții industriei, fabricanții de echipamente pentru controlul lichidelor cu reprezentanții aeroporturilor, cu liniile aeriene, dar și cu dumneavoastră și să vă dăm în, în continuu uh, informații în legătură cu modul în care foaia de parcurs uh, spre eliminarea controlelor orale lichide în 2013 se desfășoară și evoluează, astfel încât să nu ajungem în situația în care Uh, doar cu câteva zile înaintea uh, intrării în vigoare a regulii, uh, să ajungem în situația în care s-a creat o confruntare, cum, s-a, cum am pățit acum. Noi am spus că majoritatea statelor membru va face și până la urmă să se dovedească că realitatea e cu totul altfel. Deci, înființăm un grup, vă informăm și ne asigurăm că scopul 2013 va fi respectat. Și mai trebuie să facem ceva și anume să ne asigurăm că nu vom avea surpriză și din partea Statelor Unite. Deci vom pune această problemă în uh, contextul uh, Comitetului Open Skies, care se va întruni pe data de 23 iunie anului curent și uh, vom încerca să ajungem la o declarație unic, ă, ă, comună UE-SUA în legătură cu acest termen 2013, să colaborăm cu americanii ca să eliminăm aceste controle până în 2013. Sunt, ă, com, sunt destul de sigur că toate aceste elemente sunt esențiale și într-o anumită măsură mă puteți critica pe drept vorbind, spunând că deja am, am spus acest lucru în 2011, Uh, și că acum nu are niciun sens să renunțăm la termenul de 2013, dar eu cred că trebuie să uh, examinăm lucrurile uh, foarte clar în următoarele luni, probabil și în 2012, ca să putem spune dacă am avut dreptate sau nu. Însă noi asta propunem și nu sunt mândru de situația actuală ba chiar mă nemulțumește și, și uh, la fel ne mulțumește și pe vicepreședintele Calas, pentru că iată că nu am fost informați de către statele membre, n-am fost avertizați la timp de partenerii noștri din Statele Unite și trebuie să ne asigurăm că mecanismele pe care le, pe care le uh, înființăm acum uh, ne vor permite să ne asigurăm că informațiile și controlul vor exista la termenul 2013. Atât vă pot spune acum, domnule președinte, dar sigur că mă așteaptă multe întrebări. Mulțumesc, domnule Reuter, spune președintele. Acum, trei minute pentru fiecare. Și astfel încât vom putea oferi 10 minute domnului Reuter. Burger. Mrs. Foster, Mr. de Grandes, Pascal, Mr. Leakfried, Mr. Zasada and Mr. Fleckenstein. Is that it? Okay, and then there'll be myself on the end as well. Și voi vorbi și eu la sfârșit, ca să pun cireașa pe tort. Bine, domnul Groș, trei minute. Uh, vă mulțumesc, domnule președinte. Am avut deja ocazia de a discuta această temă și nu vă invidiem poziția uh, dumneavoastră de acum. Am fi preferat ca un reprezentant al Consiliului să fi fost prezent și poate ar trebui să clarificăm anumite lucruri pe viitor. Uh, sunt de acord parțial cu analiza dumneavoastră. Um, noi am uh, dat o pasă în uh, adâncime comisiei în momentul în care am uh, întrebat ce se va întâmpla în urma poziției Franței cu celelalte state membre, pentru că vom ajunge la un caz, la un precedent. Și ce înseamnă acest precedent? Consiliul pur și simplu nu face, nu-și respectă obligațiile asumate și noi am lăsat o portiță deschisă pentru a conferi uh, acestei ilegalități un caracter legal. Este vorba de siguranță și ați spus și dumneavoastră, trebuie să atragem atenția uh, Consiliului că nu este vorba de o, un aspect de siguranță, ci de un aspect de lipsa dorinței de investiții în acest domeniu trebuie să clarificăm cine dorește și cine trebuie să plătească și uh, acest lucru este mult mai important decât în, întreaga discuție. În al doilea rând, cred că este vorba de o situație care nu este corectă față de Parlament, nu este corectă față de, de pasageri, pentru că lipsa de siguranță s-a reîntors în totalitate și, în plus, nu este corectă față de aeroporturile care deja au investit. și această um, decizie uh, da, îi va afecta pe toți acești actori. Grupul PPE dorește să um, găsească o soluție pozitivă și credem că am învățat anumite uh, lucruri din trecut. În primul rând, nu ne dorim nicio fel de clauză de opt-out în ceea ce privește siguranța, deoarece asemenea clauze sunt întotdeauna abuzate. În al doilea rând, trebuie să evităm orice legătură cu orice legătură directă cu uh, tehnica, cu tehnologiile. Deoarece uh, întotdeauna s-a spus că un lucru nu este posibil pentru că nu există tehnologia uh, necesară. În al treilea rând, acorduri cu uh, părți terțe. Asemenea, acorduri, acordul cu Statele Unite ale Americii, trebuie să fie analizate um, ex ante eu nu am nicio problemă și nu am avut nicio o problemă considerarea în continuare a, ca opțiune a anului 2011. Acum, în ceea ce privește obiectivul 2013, în anul 2012 ar trebui să avem ocazia să discutăm și să luăm o decizie cu toți actorii, inclusiv cu Statele Unite, în ceea ce privește o decizie pe anul 2013. Nu, ar trebui, nu doresc să vedem, o, să vedem o soluție în acest uh, moment, deoarece această soluție ar fi pusă sub semnul întrebării din punct de vedere tehnologic sau din alte puncte de vedere. Deci, Ceea ce îmi doresc este să stabilim o întâlnire pe anul, pentru anul 2012 în care toți, uh, toate părțile interesate să ia o decizie pentru 2013. Domnul Alcadrai, 3 minute. Well, as coordinator... Mulțumesc, domnule președinte coordonator, fiind am avut ocazia să vorbesc uh, despre acest lucru în spatele ușilor închise, dar este a doua oară când uh, se amână aplicarea acestei măsuri, nu este prima dată, după cum știți bine, sigur că o să criticăm. În primul rând, statele membre care, în, uh, exact în ultima clipă, au reacționat spunând nu, nu, noi nu o să aplicăm această prevedere după părerea noastră, Comisia are o problemă de metodă. Dacă ideea grupului de lucru ar fi trebuit să se aplice deja. În fine, e trecut acum, dar să ne gândim la viitor. Uh, constatăm că în aplicarea acestui regulament, statele membre abuzează de posibilitatea de a lua măsuri mai stricte și în felul acesta o să fim într-o situație de slăbiciune. Trebuie să spunem clar statelor membre că, după părerea noastră, acest lucru se vede în raport cu raportul Leichfried, adică finanțarea măsurilor mai stricte, mai vrem o angajare mai strictă din partea Consiliului, care trebuie să se poziționeze mai clar Există un blocaj, nu vrem să vorbim despre acest lucru, dar acum uh, Consiliul ar trebui să arate că e gata să abordeze chestiunea. Ținând cont de situația dificilă în care ne găsim, grupul de lucru este probabil cea mai bună soluție cu putință. Să ne concentrăm pe noua dată, 2013, dumneavoastră propuneți și implicarea americanilor. Bravo! O declarație comună ne-am mai liniștit puțin, dar ar trebui să existe o angajare clară din partea Consiliului. Așa că vă propun ca, de fapt, Comisia să facă o comunicare în plenară. Poate și președinția ar putea să intervină ca să se angajeze public în ce privește respectarea termenului din 2013. Parlamentul sperăm că va implicat în activitatea grupului de lucru respectiv dorim să fim ținuți la curent uh, cu ce se întâmplă, pentru că dosarul acesta uh, e complicat, e important, nu trebuie doar să ne informați cu câteva zile înainte de termenul limită și să ne trezim cu vreo surpriză. Vă mulțumesc. Este într-adevăr dezamăgitoare atitudinea statelor membre. Nu este prima dată când s-a luat o hotărâre, o hotărâre care nu a fost pusă în aplicare și unii pot uh, au sentimentul că vor înnebuni din cauza acestei situații. Cred că compromisul la care s-a ajuns până la urmă este uh, bun. Uh, nu s-a spus public ceea ce, se, ce urma să se întâmple la 29 aprilie. Pasagerii sunt cei care nu știu. Așa că, până la urmă, nu s-au creat uh, mai multe pagube. Cel mai rău a ieșit din această situație uh, comisia, desigur, și foarte grav este că avem și acest uh, precedent, deoarece statele membre pot să facă și pe viitor același lucru. Pentru mine acest, această idee cu grupul de muncă este o idee bună, însă eu mă întreb dacă industria trebuie să participe, reprezentanții industriei trebuie să participe la acest grup sau trebuie să participe doar la anumite întâlniri sau așa mai departe. În ceea ce privește discuțiile cu Statele Unite, este o propunere foarte rațională, foarte înțeleaptă și, în ultimul rând, eu încerc să fiu uh, optimist întotdeauna în, sunt sigură că până în anul 2013 vom avea la dispoziție o tehnologie mult mai bună pentru a ușura controlele acestor uh, lichide. Ne dorim ca până în 2013 să avem și scanere a bagajelor pentru ca toată uh, situația să fie mult mai, uh, mult mai ușoară pentru toată lumea. Mulțumesc, doamna Lichtenberger, 3 minute. Vă mulțumesc. Sunt de acord cu foarte multe lucruri spuse de domnul Groș. Problema este una simplă. Dacă există o clauză de opt-out, aceasta va fi folosită. În acest caz, majoritatea lumii a, a, a făcut-o, însă în ultima vreme Consiliul nu pare să mai fie interesat să respecte reguli uh, europene, ci ei își fac uh, propriul joc uh, și își creează propriile reguli. Exact același lucru l-am observat și în cazul acestui dosar. Și uh, cred că ar fi bine să înțelegem lucrurile foarte clar pentru viitor, pentru uh, a vedea cât de departe dorim să mergem în anul 2013. Sunt de acord în totalitate cu colega uh, Meissner în momentul în care uh, afirm că nu ar trebui ca industria și comisia să uh, hotărască acel, acest lucru, ci cei care uh, plătesc trebuie să hotărască acest uh, lucru împreună cu reprezentanți politici și cu experți de, în domeniul securității. Um, cred că nu, trebuie, nu mai trebuie să acceptăm dictate din partea industriei. Există uh, până la urmă asemenea aparate care pot fi uh, folosite, însă acestea și uh, costă, costă destul de mulți bani. Există foarte multe tehnologii care merg în această direcție, însă trebuie să înțelegem foarte clar că asemenea tehnologii au costul lor. Cred că uh, această posibilitate a fost singura pe care am avut-o la dispoziție pentru statele membre. Cred că pentru anul 2012 avem nevoie de o analiză foarte clară și, și în ceea ce privește necesitatea acestor reguli și ce rol trebuie să aibă aceste reguli am discutat acest lucru și din perspectiva uh, industriei chimice, ce, ce înseamnă aceste reguli și cred că în primul rând avem nevoie de o asemenea analiză și a, abia apoi trebuie să discutăm despre rolul uh, industriei trebuie să ne întrebăm dacă într-adevăr aceasta este uh, principala amenințare de care trebuie să ne ocupăm. Deci trebuie să ținem cont de, de aceste costuri pentru că uh, dacă nu vom uh, cădea de fiecare dată în această capcană. Și aș dori să um, mă, mă mai refer la un alt lucru. Va avea loc, de, va avea, va avea loc o întâlnire cu o delegație din partea Statelor Unite în Budapesta și acolo probabil se va discuta uh, nu doar tema um, legate de numele pasagerilor, dar în general securitatea aeriană. Și cred că uh, nu trebuie să mai apelăm la această metodă de copy-paste, să copiem lucr- toate lucrurile care vin din Statele Unite, ci ar trebui să începem să creăm standarde europene, să facem o analiză, apoi să punem întrebări și, în general, să avem o atitudine cu mai multă încredere în sine în această direcție. Pentru că dacă nu, ajungem în aceeași situație care nu ajută deloc uh, încrederea în uh, Uniunea Europeană. Doamna Foster, trei minute. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc în primul rând pentru explicațiile din partea Comisiei. Cinstit vorbind, eu nu prea cred în chestia asta, pentru că nu cred că din cei prezenți aici a, a crezut cineva că ne putem plânge de data de 29 aprilie 2011. Am vorbit cu producătorii, știu uh, unde au ajuns cu tehnologia, și ar fi fost bine să avem uh, acest lucru acum, dar poate că 2013 este o dată mai realistă. Personal vorbind, cred că era o naivitate din partea noastră să credem că toate statele metre, membre se vor uh, vor fi gata să pună în aplicare, pentru că știm că fiecare stat membru are grade de securitate diferite. Lucrul acesta nu se va schimba în curând. Deci dacă ne gândim la aspectele pe care le discutăm aici, și vroiam 2011, ar fi fost minunat dacă s-ar fi întâmplat așa, dar eu ca pasager și toți ceilalți ca pasageri, nu o să stau 3-4 ore într-un aeroport pentru că cineva crede că e bine ca să instaleze o tehnologie care nu îmbunătățește fluxul de pasageri. Pentru că despre asta este vorba, să iau duty free sau eu știu apă sau eu știu altceva. Toți știm 100 de mililitri, putem să acceptăm acest lucru până în momentul în care vom fi absolut siguri că te, există tehnologia necesară, că toată lumea e pregătită și aeroportul poate să funcționeze eficient. Sigur că o să vorbiți cu americanii, cred că nu e idee proastă să se înființeze un grup de lucru, chiar trebuie să fim reprezentați acolo? Nu neapărat. Sigur că reprezentanții domeniului trebuie să fie producătorii, aeroporturile, liniile aeriene, serviciile de securitate din statele membre, pentru că din punctul meu de vedere esența este următoarea. Dacă mă sui într-un avion, vreau să fiu sigur că uh, sunt în siguranță la 10.000 de metri uh, altitudine, nu pentru că a adus cineva ceva într-o sticlă de gel. Cam asta e ideea. Deci haideți să facem un pas înapoi cu toții și apoi să facem pași înainte constructiv. Am încredere în judecata comisiei, cred că vorbiți cu cei cu care trebuie să vorbiți și aștept să avem în continuare discuții, să reveniți la noi și să ne mai spuneți informațiile necesare apropo de uh, modul în care putem rezolva problema rezonabil. Mulțumesc foarte mult. Domnul de Grandes, trei minute. Vorbitorul nu are microfon. Bun. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Groș uh, a fixat poziția grupului nostru și nu o să-l contrazic. Sunt de acord cu cele spuse de domnia sa. Însă vreau să mai spun ceva, chiar pe scurt. Am avut onoarea de a fi raportor uh, pe acest domeniu Azi dimineață, la o conferință de presă, m-a întrebat cineva care e cauza pentru care n-am respectat termenul de 29 aprilie 2011. Și eu, sincer vorbind, am spus că astăzi la comisie o să aibă loc această discuție. Eu, domnule Reuter, vă uh, Uh, plâng pentru perioada grea pe, prin care treceți pentru că nu aveți nicio responsabilitate în aceste evenimente. Pe mine mă preocupă prestigiul instituțiilor europene. E o istorie proastă și veche cu chestiunea asta. Am adoptat o rezoluție pe care eu n-am votat-o pentru că mi se părea că răspunsul acela pe care îl deam față de terorism nu era bine s-au spus uh, multe lucruri atunci și n-are rost uh, să, intrăm în istorie. S-au fă, făcut acorduri, s-a găsit o soluție moderată, responsabilă și iată momentul în care trebuie să uităm trecutul și trebuie să facem un compromis pentru viitor, adică 2013. Dar nu e posibil ca cetățenii să aibă mai multe opțiuni. Eu știu, Comisia, Consiliul, statele membre să urmeze fiecare căi diferite din motive de interese diferite și să nu să se gândească cu responsabilitate la ideea securității. Este imposibil să se întâmple așa ceva cetățenii o să creadă că nu există o soluție. Pe de altă parte, uh, respect foarte mult Statele Unite, dar vreau să vă aduc aminte că Statele Unite iau hotărâri și nu ne întreabă. Iau hotărâri și cu asta punct. Și apoi suntem obligați să le urmăm și noi. Iar în cazul acesta, dacă avem un acord, și sper că până data viitoare ne vom fi la înălțimea obligațiilor și ei vor respecta Uniunea Europeană așa cum trebuie să o respecte. Suntem de acord că trebuie să luăm decizii comune, dar este necesar să respectăm prestigiul instituțiilor pentru că să nu apărăm că suntem la pământ a fost un incident, dar trebuie să luăm notă de faptul că este necesar ca cele trei instituțiuni să fie pe măsura împrejurărilor, pentru că ne văd cetățenii, se uită la noi și ne cer niște hotărâri responsabile. Siguranța nu este un lucru obișnuit, este o valoare menționată în Carta Drepturilor Fundamentale. Nu este capriciul nimănui, luăm hotărâri în favoarea cetățenilor, în favoarea securității. Deci să fim, vă rog, la înălțimea împrejurărilor. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc, domnul Lightfried. Trei minute, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Fac un lucru care nu-mi place deloc. O să contrazic mai mulți uh, colegi și nu doresc să fac acest lucru, mai ales în cazul uh, colegei Lichtenberger. După părerea mea, nu doar Consiliul uh, este de vină. Cred că toate uh, toate părțile uh, participante în acest domeniu ar, ar fi trebuit să se îmbunătățească. Cred că și noi, cred că și Parlamentul European nu uh, a dat dovadă de prea multă înțelepciune prin adoptarea acestei hotărâri. După părerea mea, nu a fost o idee prea bună de asemenea, cred că uh, nici Comisia Europeană nu a ținut seama sau nu a văzut, de, uh, nu a văzut semnele care erau evidente pentru uh, toată lumea. Cred că pentru toată lumea a fost clar că acest lucru nu va funcționa și pot, eu pot să vorbesc în numele țării pe care o cunosc eu cel mai bine în Uniunea Europeană. Uh, în Austria uh, ne-am gândit de unde am putea obține asemenea uh, uh, aparate. Deci au fost diverse, diverse situații care au condus la această situație. Însă ce facem acest, în acest moment? Cred că trebuie să fiu de acord cu colega Foster. Trebuie să ne adunăm și trebuie să vedem ce anume poate fi pus în aplicare, mai ales împreună cu statele membre, dar și cu partenerii uh, transatlantici care trebuie să participe la această soluție. Cred că cel mai grav lucru care se poate întâmpla este să ne stabilim din nou o dată uh, fixă și apoi din nou cu două zile înainte de acest termen să ne dăm seama că nu funcționează uh, nimic. Deci cred că până la urmă este vorba de un uh, sistem care funcționează bine și dacă până la urmă urmei niște magazine duty free vor câștiga mai puțin, vor avea profite mai, profituri mai mici, asta este situația. Trebuie să acceptăm acest lucru. Deci nu este bine să, să schimbăm cu acest preț acest sistem. Deci haideți să dăm dovadă de uh, Uh, liniște, să analizăm lucrurile cu uh, calm, să nu stabilim pur și simplu uh, date și alte sau alte lucruri pe care nu le va putea pune absolut nimeni în uh, aplicare. Domnul Sesada, trei minute. Bardzo dziękuję. Panie Przewodniczący, Am po raz pierwszy... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Nu este prima dată când sunt de acord cu ceilalți, celălalt vorbitor, cu domnul Leichfried. De fapt, n-am foarte multe de spus acum. Vreau doar să spun că sunt dezamăgit de faptul că există aceste limite apropo de lichidele pe care poți lua la bord. Dar am o impresie, nu știu dacă e vorba de reavoință din partea statelor membre sau dacă e o problemă de tehnologie uh, de nu am uh, reușit uh, să fim la înălțimea ambițiilor. De fapt, nu există tehnologie care să ne poate ajuta să ne dăm seama dacă un lichid e sigur și altul nu e. Dacă există o asemenea tehnologie astăzi, vă rog, Comisia, spuneți-ne cât costă. Aș vrea să știu cât ar costa un asemenea echipament. Uniunea Europeană nu este singurul bloc din lume. Avem parteneri, țări terțe, de unde vin avioane în Uniunea Europeană. Alte avioane pleacă din Uniunea Europeană și se duc către alte țări. Și vreau să pun o întrebare. Oare partenerii noștri sunt gata să accepte standardele pe care am dorit noi să le instalăm în aeroporturile noastre. Mulțumesc foarte mult. Multul Flack, domnul Flackenstein. Domnule președinte, s-a spus deja aproape totul, așadar foarte pe scurt. Știți foarte bine că eu am avut uh, o atitudine foarte sceptică față de acest pas, uh, soluția intermediară. Nu trebuie să ne bucure nici uh, procesul, procedura. Însă, pentru mine este foarte important. Noi trebuie să transmitem un uh, semnal. În primul rând, să spunem că nu supunem populația unor altor, uh, alte experimente și altor soluții intermediare. Um, regretăm faptul că unele state au uh, cumpărat toate aceste aparate. Eu vin dintr-un asemenea stat, aceasta este situația. Apoi, 2013, să sperăm că în 2013 uh, va, va exist, vor exista în continuare atât Uniunea Europeană cât și Statele Unite ale Americii. Deci, haideți să vedem în primul rând în anul 2012 ce putem face și apoi sunt foarte de acord cu cele spuse de doamna Foster. Mulțumesc, acum eu. I shake my head in disbelief, really. Nu-mi vine să cred ce se întâmplă. Însă cred că trebuie să clarificăm uh, ceva ce a fost menționat și de Matthew Groș. Și anume să ne îndepărtăm de această chestiune uh, provocată de probleme de securitate. Amânarea a fost provocată de constrângeri financiare, nu altceva. Finanțele să cumpără noile echipamente. Nu, finanțe nu le putem cumpăra. Am vorbit cu fabricanții. Fabricații îmi spun că echipamentele sunt gata. Am vorbit cu aeroporturile. Aeroporturile spun că nu sunt gata. Am vorbit cu guvernele. Ei nu știu dacă sunt gata sau nu. Dar esența este următoarea, că trebuie să fie plătite. Și cred că e corect ce spune lumea. Nu putem să dăm vina pe Consiliu trebuie să ne asumăm și noi niște responsabilitate, pentru că le-am dat uh, la dispoziție acea clauză, e problema noastră. Și trebuie să învățăm și noi din asta în viitor. Comisia, de ce să-și accepte responsabilitatea că a trecut, a lăsat să treacă prea mult timp înainte să se întâmple o nenorocire? Deci nu să dăm vina pe aeroporturi. Aeroporturile au presat atât de tare încât ele au provocat această problemă. Din, într-o anumită măsură e vorba de un lobby industrial împreună cu Consiliul, împreună cu noi și împreună cu toată lumea. Deci vreau să spun acest lucru deschis în public și aș apăra această poziție oriunde. E vorba de costuri. Cât privește amestecul Statelor Unite, Uh, nu am auzit acest scenariu. Toți cei care vor respecta legea o să fie, comercial, să fie penalizați din punct de vedere penal uh, comercial. Nu putem să punem în aplicare pentru că e vorba de probleme de securitate și pentru că americanii o să vrea măsuri mai stringente din punctul lor de vedere decât cele pe care aveau, care aveau să fie impuse de cei care aveau să încalțe legea. Și mai vreau să spun ceva 2013. Nu avem nicio garanție că problema nu va reveni și în 2013 și nu o să ni se spună același lucru. Și, de fapt, aici trebuie să uh, remediem lucrurile și să-i punem capăt. Cineva spunea că vrea o angajare publică din partea Consiliului. Da, angajare publică din partea Consiliului. Sigur, Consiliul promite, dar promisiunile pot fi uh, încălcate și nu aș crede Consiliul, chiar dacă se uită în ochii mei, nu cred. Relația cu Consiliul acum este la cel mai jos nivel din punct de vedere al acestei comisii. Am tot discutat în această după-amiază apropo de un alt dosar în care Consiliul nu și-a ținut niciodată promisiunile. Deci nu accept eu ideea angajamentelor din partea Consiliului, nu înseamnă nimic. Nu valorează nici cât o ceapă de gerată. Dar ce facem de acum încolo? Trebuie să insistăm să se respecte data de 2013, trebuie să se rezolve lucrurile fără dacă, fără nimic, fără alte justificări că mai trebuie să mai găsim pe un alt lider al Qaeda care a fost ucis cu două zi înainte și că acum o să apară alt risc de securitate. Trebuie de asemenea să ne asigurăm că ceea ce am uh, cerut cu voce tare sunt puse în aplicare, pentru că e vorba de state membre care doresc să amâne și acest lucru. Și de asemenea, trebuie să ajungem la o înțelegere cu Statele Unite, pentru ca ei în viitor să nu fie ei cei care să tragă preșul de sub picioarele Uniunii Europene. Dacă ne gândim la regula aceea cu 36 de ore, e ridicolă. Să ne gândim la acest lucru și să uităm ce spune Consiliul să încercăm să rezolvăm lucrurile cu Statele Unite, să avem o poziție economică ca să nu ajungem în scenariul despre care vorbeam mai devreme. Cred că uh, suntem într-o situație fără ieșire și trebuie să acceptăm ce ni se spune. Însă, Însă, gustul este foarte amar. Am rămas cu un gust amar. Și deputații pot fi de acord cu mine sau nu, dar reacțiile pe care le-am auzit arată că, de fapt, acțiunile Consiliului și reacțiile altora ne-au lăsat cu un gust amar. Domnul Reuter. Domnul Lichtenberger, doamna Lichtenberg, dacă se poate. Am dori ca în răspunsul pe care îl primim din partea Comisiei să comenteze chestiunea cenușii vulcanice. Poate câteva propoziții despre. Adică dacă ne, am ajuns iar la evitarea riscului, nu gestionarea riscului. Dacă doriți să răspundeți întâi la problema de securitate și apoi puteți să ne spuneți cum e cu norul de cenușă vulcanic. Domnule președinte, mulțumesc foarte mult. În primul rând, aș dori să mulțumesc tuturor deputaților care au uh, participat la această discuție vie. N-aș vrea să spun că au dat dovadă de înțelegere, dar a fost o dezbatere măsurată. Și aș vrea să comentez o serie de chestiuni și voi începe poate cu un punct uh, menționat de domnul de Grandes. Cred că trebuie să ne asigurăm că vom continua să fim un jucător ca Uniune Europeană în chestiunile de securitate și să nu uh, ne lăsăm impresionați de ideea de a discuta numai de securitatea națională. De fapt, folosirea clauzei de opt-out ar fi fost o manieră de a renaționaliza politica de securitate europeană. Dacă avem 25 de state membre, și toate folosesc clauza de opt-out și vreau să vă reamintesc că și în negocieri privind clauza de opt-out există, de fapt, opțiunea opt-in, Adică statele membre trebuie să justifice opțiunea opt-out și Comisia trebuie să o verifice. Dar dacă există 25 de state membre care folosesc toate clauza de opt-out, o să vedeți cât de greu este procesul prin care trebuie să trecem pentru că punem sub semnul întrebării ce fac statele membre, fie că e vorba de o chestiune financiară, fie că e vorba de o chestiune de securitate. Pe asta ne bazam noi înainte de 29 aprilie. Sigur că dacă sunt câteva state membre care o să aleagă opt auto, o să ajungem cu ele în instanță, dar cu 25 e cam greu. Și evident se pune problema și situației americane, reacției americane. Deci primul lucru uh, Trebuie să ne asigurăm că avem o politică de securitate care să aibă o abordare europeană. Deci reacția rapidă, autorizarea dumneavoastră că putem să amânăm această acțiune și ideea că putem spune că poate de data asta nu suntem gata, ar fi cea mai bună situație, cea mai bună soluție și uh, ideea este să nu mai avem încredere, ci să controlăm. Apoi, dacă mă gândesc la diferitele intervenții, cred că uh, Cred că singura chestiune în care există o divergență este următoarea. Dacă menținem data de 2013 sau dacă lăsăm această chestiune deschisă în ceea ce privește eliminarea controlului lichidelor. Ce vreau să spun? Și vă aduceți aminte la fel de bine ca și mine. Data de 2013 a fost foarte contestată în momentul respectiv uh, uh, la Parlament. De aceea am avut această etapă intermediară. Data de 2013 este data care este agreată la nivel internațional. Există declarații ale Canadei, ale Statelor Unite, ale Australiei, ale Uniunii Europene care spun dorim să eliminăm controlul lichidelor până în 2013. Deci, după părerea mea, este că nu vom renunța la această dată, dar vom face ce spunea domnul Groș, și anume ne stabilim un randevu real în 2013, să vedem dacă de data asta, în 2012, să vedem dacă de data asta este realist. Dacă există echipamentul, trebuie să facem acest lucru. Pentru că și noi vrem același lucru și dumneavoastră vreți același lucru, să le ușurăm viața pasagerilor. Nu vrem să fie obligați să-și mai scoată sticlele din valiză, să aibă sticluțe de 100 de mililitri și așa mai departe. Trebuie să vedem unde ne aflăm în 2012 și dacă este o abordare care nu există numai în Uniunea Europeană, ci este o abordare care există în comunitatea internațională. Deci, după părerea mea, ar trebui să avem lucrurile următoare. Sistem opțional în ce privește controlul lichidelor, respectarea datelor de 2012 și 2013 și statele membre să se reangajeze în legislație pentru 2013. Grupul de lucru cu o structură menționată, sigur, am înțeles ce s-a spus, statele membre, industria, în sfârșit o să vedem cum să facem acest lucru, o să vă informăm. Angajament din partea Statelor Unite pentru data de 2013. O să mă văd venind de foarte multe ori la dumneavoastră în comisie să vă spun unde ne aflăm. Cam asta ar fi. Nu sunt sigur care este uh, statutul reuniunii astea din 2012. Asta e singura problemă. Comisia se va întruni și o să spună că nu se poate. Asta mă îngrijorează. Deci unde ne aflăm? Care este statutul acestui comitet ad hoc care se va reuni în 2012 cu reprezentanții industriei și, eu știu, Adică e vorba de faptul că veniți dumneavoastră și dacă noi spunem că e 2013, e 2013, bun, e în regulă, ok. Cam așa văd eu lucrurile. Acum vă propun să amendăm legislația existență, să uh, păstrăm data de 2013, să lucrăm în grupul de lucru, ne reunim cu dumneavoastră în 2012, dumneavoastră evaluați ce am făcut și puteți să spuneți, bun, de data asta e bine, o să ajungem unde ne-am propus? Asta e propunerea pe care vreau să o vă fac. De deci să menținem data de 2013. Bun să spunem toate celelalte lucruri. Opțional, iar uh, apoi eliminarea controlului lichidelor cu un raport al Comisiei pe baza uh, activității grupului de lucru pe care îl vom înființa și a discuțiilor și declarațiilor internaționale. Cenușa, cenușa vulcane. Vreau să Mulțumesc. Am uh, întrebări succinte, dar foarte importante am pus. În primul rând, după câte știți dumneavoastră, Comisia, credeți că există un scanner pentru lichide în ziua de azi, deci la ora la care vorbim, care ar putea să determine care sunt lichidele care prezintă pericole și cât ar costa? Pot să vă răspund foarte clar. Situația este următoarea. Există mai mult de 10 echipamente, aparate care sunt certificate de Autoritatea Europeană pentru Aviație Civilă, pentru controlarea um, lichidelor, este diferite calități A, B, dar au existat suficiente aparate pe piață înainte de 29 aprilie acest an. Vă mulțumesc acum, Cenușa. I, oh, I, I know, da, Matiu, da, da, da, da, nu mai, dacă vrei, despre cenușă. Da, foarte scurt, în ceea ce privește prețurile pentru aceste aparate. Eu aș dori să mă refer acum la această dată limită 2012. Când am propus această dată, eu cred că și statele membre trebuie să știe cu cel puțin uh, un an înainte ce pot pune în aplicare și ce nu pot pune în aplicare. Deci ce așteptăm din partea anului 2012, uh, și este vorba aici de, de, de reacții foarte scurtă, este uh, să discutăm și în uh, comisia noastră, care este punctul nostru de vedere, uh, și eventual acest lucru uh, să, să-l facem și în 2012. Deci în 2012 avem nevoie de poziție clară a Consiliului, a Comisiei, a Parlamentului, după consultarea partenerilor, așa cum ați uh, amintit și dumneavoastră. Însă, uh, noi trebuie să spunem clar ce ne așteptăm de la anul 2012. Aș. Bun, cenușa. Da, domnule președinte. Păi trebuie să învățăm un nou cuvânt, se pare. Vot Vitan. Uh, uh, da, este un nou nume de vulcan, practic. Un nou vulcan erupt cu nume foarte complicat. Un nou vulcan islandez. This was happened on, uh, on, on da, Asta s-a întâmplat sâmbătă seara. We alerted, uh... Duminică am dat alerta uh, cu Eurocontrol, EASA, statele membre, liniile aeriene. Acum, în acest moment, examinăm care e situația generală în ce privește dispersia norii de cenușă. Eu consider că la, nivel, la nivelul Uniunii Europene de data asta am reacționat mult mai rapid și mai bine pentru că iată, am pus la punct un mecanism de urgență după mm, erupția anterioară. Vor mai exista restricții la zboruri și de data asta și um, se va pune din nou problema drepturilor pasagerilor, asta ar trebui spus foarte clar. Dar pentru moment, după cum a evoluat situația, bine, n-am avut, nu am dispus de ultimele știri din ultimele ore, dar pentru moment situația e clar că nu se aseamănă cu cea de anul trecut, în care am avut o interdicție, o, o suspendare totală a zborurilor în majoritatea teritoriului Uniunii Europene. statele membre respectă uh, cu toatele o procedură pe care am discutat-o împreună cu ele și care a fost uh, confirmată, și anume să avem o abordare bazată pe evaluarea riscului uh, cu analiza oportunității de a zbura sau nu. Will always be there deci putem să spunem că sigur întotdeauna vor exista vulcani, dar în ultimii ani măcar uh, am învățat uh, cum să rezolvăm uh, problemele astea mai bine și mai într-un mod mai coordonat. Cam atât vă pot spune acum. Dacă luați legătura cu meteorologii, ei vă vor da multe proiecții diferite cu a norului de cenușă. Bună. Acum uh, vor diferi probabil uh, aceste proiecții, însă toate sunt uh, însoțite de not, note de precauție. Ei vor spune întotdeauna că pe cât știm noi, nu putem ști exact, nu ne asumăm răspunderea, da. Pentru moment, cred că măcar atât pot să spun că arătăm o mai bună capacitate de coordonare. So the crisis cell is there, deci uh, există procedurile, statele membre se coordonează, vicepreședintele Cala s-a menținut contactul cu președinția maghiară și a vorbit și cu miniștrii statelor mai afectate și atât pot să spun președintele bine, dacă mai vreți să continuați în engleză și uh, mulțumim interpreților pentru toată munca depusă astăzi.